Dear colleagues, honorable guests, uh, dragi colegi și uh, stimați uh, invitați, Doamnelor și domnilor, haideți să începem reuniunea. Avem o ordine de zi foarte încărcată, dar mai înainte dați-mi voie să vă anunț că să dispunem de interpretare în toate limbile oficiale ale Uni Uniunii Europene, Puteți uh, verifica numărul uh, cabinei corespunzătoare limbii dumneavoastră uh, și căutați numărul pe consolă și apoi folosiți căștile cu încredere. Și cu asta încep voi face o introducere și apoi voi da cuvântul invitaților. Comisia Envia Parlamentului European uh, e bucuroasă că astăzi să putem uh, avea dezbaterea cu membrii Parlamentelor Naționale pe unele din temele cele mai importante uh, în legătură cu provocările schimbării climei și cum să transformăm pe termen lung economia europeană într-una cu emisii scăzute de carbon și eficientă. Am onoarea ca astăzi să urez bun venit 29 uh, de membri din 27 de adunări parlamentare din 22 uh, de parlamente naționale. Printre noi astăzi uh, avem 12 președinți de comisii parlamentare și 10 vicepreședinți de comisii parlamentare, ceea ce ne arată foarte bine că subiectele pe care le vom dezbate astăzi sunt de cea mai mare importanță atât pentru noi, cei de la Parlamentul European, cât și pentru domeniile voastre eh, parlamentari naționali și sunt convins că vom avea o eh, discuție foarte interesantă și rodnică astăzi. Dezbaterea noastră eh, va fi divizată în două sesiuni. În primul rând ne vom concentra asupra provocările provocărilor și mizelor și rolul diplomației europene în domeniul mediului și a doua sesiune se va concentra asupra unei perspective pe termen lung spre o Europa inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. După cum știți, Uniunea Europeană a fost întotdeauna uh, în linia întâi a luptei împotriva schimbărilor climatice și are uh, angajamente pentru un acord global ambițios și va juca în continuare un rol uh, foarte important în conferințele ce se vor desfășura în 2015. Obiectivul uh, politicii noastre de climă e de a limita încălzirea globală la 2 grade Celsius uh, peste nivelul preindustrial. Câteodată în, uh, pentru a atinge un asemenea obiectiv, pentru a reduce încălzirea climatică, avem nevoie de angajamente ambițioase. În octombrie 2014, Consiliul European a avut o inițiativă importantă spre o Europa cu emisii scăzute de carbon și cu uh, o utilizare eficientă a resurselor, a adoptat concluzii pentru un cadru de climă până în 2020, uh, a anunțat un obiectiv de cel puțin 40% de uh, reducere de emisii de dioxid de carbon, Uh, ceea ce va constitui temeiul pentru poziția europeană înaintea negocierilor uh, pe schimbările climatice, în strânsă colaborare cu celelalte instituții europene, Parlamentul European uh, va juca și el un rol important în diplomația climatică și vom trimite din nou o delegație la COP21 în decembrie 2015 și în această perspectivă Comisia Envi face eforturi diplomatice pentru a garanta succesul acestei conferințe. Ca în mod formal să adoptăm o poziție uh, a Parlamentului înaintea întâlnirii COP21, va fi adoptat un inițiativ, un, uh, mă scuzați, un, uh, un raport din proprie inițiativă raport care va fi votat în cursul acestui an și calitatea noastră de lider în diplomația climei se bazează pe capacitatea noastră ca pe termen lung să trecem spre o Europa cu emisii scăzute de carbon și cu utilizarea eficientă a resurselor. Am adoptat multe legi importante în acest scop. Avem cele mai ridicate standarde de protecție a mediului din lumea întreagă, ceea ce ne-a permis să ne ocupăm de îngrijorările cetățenilor și mediului de afaceri în Uniunea Europeană în ce privește clima. Dacă e să ajungem la această ă, economie mai eficientă, ă, trebuie să o cuprindem în cel de-al șaptelea plan de acțiune pentru mediu ă, și acest plan va ghida politicile europene de mediu până în 2020 Uh, acum, un număr de condiții sunt necesare în conformitate cu acest plan pentru a implementa prioritățile uh, respective, să se pună în aplicare pe deplin pachetul pentru climă și energie a Uniunii Europene, să se îmbunătățească performanța de mediu a produselor europene, să se reducă impactul de mediu a consumului, inclusiv chestiuni cum ar fi reducerea risipei alimentare și uh, un, uh, o economie mai durabilă în ce privește stabilirea prețurilor și în ce, uh, uh, având în vedere dependența de import, competitivitatea europeană va depinde pe îmbunătățirea uh, utilizării eficiente a resurselor. Indicatorii și obiectivele care să se aplice și în domeniul public și în domeniul privat sunt importante. Cerințele cheie pe care le-am menționat aduc și beneficii socioeconomice și uh, sporesc competitivitatea. Tehnologia de mediu și serviciile în domeniul mediului sunt uh, o poveste de succes majoră care a uh, creat cu 3% mai multe locuri de muncă în fiecare an. Uh, aceste industrii uh, prietenoase cu mediul uh, au o cifră de afaceri care se va dubla în următorii ani, ceea ce este o veste bună pentru um, uh, piețele noastre și pentru uh, industriile noastre care sunt deja lidere în acest domeniu. Doamnelor și domnilor, subiectul dezbaterii de astăzi uh, înseamnă un set de elemente importante atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre Și îmi pare bine că astăzi avem posibilitatea să avem această discuție importantă între parlamentari europeni și parlamentari naționali și uh, mă aștept să avem uh, discuții foarte interesante. Sigur, trebuie să organizăm și uh, timpul uh, pe durata care se va desfășura dezbaterea de astăzi. Să vedem cum se va desfășura dezbaterea noastră. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că sesiunile sunt organizate așa încât, în principiu, uh, toată lumea poate lua cuvântul, totuși nu toată lumea poate lua cuvântul pe orice subiect. De aceea v-aș ruga respectuos ca întâlnirea noastră să se desfășoare uh, lin, să respectați un uh, principiu care este obișnuit în Parlamentul European, dar nu totdeauna la nivel național. Să vă limitați, vă rog, intervenție la maximum două minute. De asemenea, v-aș ruga să vă gândiți că niște chestiuni, la niște chestiuni care au fost deja evocate în discuție și, uh, sigur, comentariile și observația dumneavoastră să corespundă uh, secțiunii în discuție. Membrii Parlamentului Naționale care doresc să ia uh, cuvântul sunt rugați să completeze formularul și să-l înmâneze ușierilor. Sunt două tipuri diferite de formular unul albastru pentru prima sesiune și unul galben pentru a doua sesiune și vă vor fi distribuite la începutul fiecarei sesiuni. Cât despre membrii Parlamentului uh, European, ca de obicei, uh, vor să-și facă simțită prezența prin ridicarea de mână, îi rog. Și acum, haideți să începem și îmi face mare plăcere să-i urez bun venit și uh, să dau cuvântul vicepreședintelui Comisie pentru Economie, Agricultură, Mediu și Politică a Parlamentului Leton, domnul Edward Smilton. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc uh, pentru faptul că mi-ați dat uh, posibilitatea să pronunț acest discurs uh, de deschidere. Schimbările climatice reprezintă un pericol pentru noi toți pentru a evita cele mai grave efecte ale problemelor legate de schimbarea climei, încălzirea globală trebuie să fie retrăsă la maximum 2 grade Celsius, dar pentru asta toate țările trebuie să ajungă la un acord general obligatoriu din punct de vedere juridic privitor la limitarea schimbărilor climatice după anul 2020. Cu toate acestea doresc să subliniez că un simplu acord nu va fi suficient, deoarece pentru a reduce în mod suficient și pe termen lung volumul gazelor cu efect de seră, E necesar, în primul rând, să ne schimbăm starea de spirit, modul de a gândi. Economiile naționale trebuie să devină unele inovatoare, să, cu consum scăzut de carbon și să facă economii. Și Europa la fel. Dar pentru a atinge acest obiectiv, sprijinul societății civile va fi de asemenea necesar. Așadar, implicarea parlamentelor naționale în acest proces este indispensabilă. Mă felicit uh, pentru că astăzi sunt prevăzute numeroase discuții pe o temă atât de importantă. Profitând de ocazie, uh, salutăm, desigur, faptul că pe 6 martie 2015, cu ocazia Consiliului uh, Ministrilor Mediului din statele membre, sub președinție letonă, Uh, solicitarea Uniunii Europene și a fiecăruia dintre statele membre privitoare la obiectivele proprii în acest domeniu a fost uh, oficializată. Iată, deja acest lucru reprezintă o reușită care va fi înscrisă în acordul 2015. Statele membre ale Uniunii Europene s-au angajat să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în anul 2030. Uniunea Europeană este prima din marile puteri economice mondiale care și-a anunțat voința în acest sens, ceea ce reprezintă un pas înainte important spre un acord internațional care să fie adoptat uh, cu ocazia conferinței de la Paris din decembrie 2015. Dragi colegi, eh, mai avem 8 eh, luni până când se va semna acest acord. Letonia, în calitate de țară care deține președinția Consiliului eh, European, este angajată activ în negocierile internaționale și uh, va face în continuare eforturi uh, pe durata acestor 8 luni. Dar va fi mai ales important să negociem cu țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene și să încercăm să le explicăm poziția Uniunii Europene uh, și să încercăm să le ajutăm să înțeleagă în care anume domenii este posibil să ajungem la un acord global. Letonia e gata să uh, își asume un angajament în acest sens și invită și celelalte state membre ale Uniunii Europene să facă același lucru. Uh, Astăzi urez uh, succes uh, dezbaterilor, uh, precum și pe viitor. Doresc să avem schimburi de opinii rodnice și cu asta vă mulțumesc pentru atenție și vă urez succes. Mulțumesc foarte mult. Putem să începem cu prima sesiune. Vreau să-l întâmpin, în primul rând, să îi întâmpin pe vorbitorii noștri, domnul Miguel Arias Caniete, comisarul nostru pentru acțiuni climatice și energie și domnul Knox, vicepreședinte al Camerei Deputaților din Luxemburg și președinte al Comisiei pentru Mediu și vicepreședinte al Comisiei Climat-Energie. Pentru ca să existe timp suficient pentru dezbateri, vreau să-i rog pe vorbitori să își respecte timpul uh, alocat, maxim 10 minute, și îi dau cuvântul domnului Caniete. Chairman Lavia, honorable members, să please. Domnule președinte, onorabili membri, mă bucur să fiu aici astăzi pentru a vă vorbi despre rolul conferinței de la Paris și implicarea dumneavoastră reprezintă o contribuție esențială la aceste discuții globale. Conferința va avea loc peste numai 9 luni și până în decembrie avem multe de făcut ca să ne asigurăm că acordul la care vrem să ajungem uh, prin COP21 va reuși să se înscrie în lupta de durată împotriva uh, schimbărilor climatice. Câteva aspecte. În primul rând, contribuția UE la acest proces, apoi dialogul, cooperarea cu alte țări și regiuni și, în sfârșit, câteva idei în legătură cu rolul pe care parlamentarii pot să-l joace. O să încep cu contribuția UE. Ca și comisar pentru acest portofoliu, mă bucur că Uniunea Europeană a fost principala zonă economică care și-a adus contribuții la acest nou acord global. Noi am depus oficial contribuția noastră la UNFCC la începutul lunii martie și apoi la Consiliul privind mediu. Moment în acest fel arătăm că Uniunea Europeană este serioasă și de- vrea să facă lucruri care să dea rezultate. Apoi, prin acest acord constrângător, dorim să promovăm în continuare țintele obligatorii adoptate în UE anul trecut în octombrie, să reducem emisiile cu cel puțin 40% comparație cu anii 90 E vorba de ținte obligatorii, constrângătoare, care înseamnă că acoperă toate sectoarele din economiile noastre și nu se pot atinge aceste obiective decât prin acțiuni efectiv conduse pe teritoriul nostru. Sunt ținte ambițioase, dar fezabile. Pe lângă aceste reduceri de emisii, trebuie pe termen lung să avem, deci, această reducere cu 40% care să ne conducă către o economie eficientă și până în 2050 o economie cu adevărat eficientă de punct de vedere al energiei, în proporție de 80%. Primii pași în această implementare au început încă de săptămâna trecută când uh, au avut loc consultări în sectorul no-ETS. În acest uh, context al schimbărilor climatice, vă încurajez să urmăriți aceste discuții. Acestea sunt elemente esențiale în programul propriu al Uniunii Europene în acest domeniu. Iar misiunea se bazează pe mai multe aspecte, eficiență energetică, decarbonizare, cercetare, inovare, piața energetică, Uniunea energetică. E vorba de lucruri strâns legate unele de celelalte și pe lângă aceasta, reducerea emisiilor de uh, um, gaze cu efect de seră joacă un rol în fiecare din aceste etape. Și, bineînțeles, dorim o reducere a dependenței de importuri și uh, creșterea locurilor de muncă în acest sector. Acum trebuie să trecem de la vorbe la fapte. În următoarele luni vom avea un plan al UE în acest sens, un plan de acțiune, deci lucrăm din greu aici în Europa, dar nu este suficient. Schimbarea climatică este o provocare internațională, iar soluțiile trebuie să fie și ele cu caracter internațional și astfel ajung la al doilea punct, colucrarea cu partenerii internaționali. Uniunea Europeană dorește ca la Paris să se ajungă la rezultate concrete și dorim și ne vom implica în acest sens. Însă astăzi noi suntem răspunzători pentru mai puțin de 10% din emisiile globale și această pondere este în scădere. Iată de ce un acord dinamic, transparent, uh, trebuie să presupună angajamente din partea tuturor părților. Asta înseamnă uh, responsabilitatea națională în economia mondială a fiecarei țări și capacitatea, într-adevăr, de a contribui la aceste eforturi. Iar angajamentul părților colectiv ar trebui să ne ducă pe calea cea bună, global, prin o reducere a emisiilor, <clears throat> așa cum am stabilit, asta conform și acordurilor internaționale pentru a nu uh, depăși două, cele două grade de încălzire globală față de nivelul preindustrial. E vorba, deci, de obiective ambițioase, dar care trebuie să fie și durabile în timp și atunci și uh, aceste ținte trebuie să țină cont de ultimele descoperiri științifice. În următoarele luni voi discuta cu omologii mei pe plan internațional pentru ca să avem într-adevăr un acord solid la Paris. Cea mai mare provocare imediată este uh, contribuția fiecarei țări și ajungerea la o masă critică pentru a ajunge la Paris. E vorba de uh, depunerea din partea fiecare țării a unui plan în acest sens. Elveția, Norvegia și Mexicul au depus uh, aceste contribuții în afară de UE. Și, în orice caz, Mexic este o țară cu de dezvoltare și mulțumim foarte mult, muchas gracias. Statele Unite, China și alte țări uh, din G20 ar trebui să urmeze modelul și uh, modelul Uniunii Europene. Și toate țările din G7, G20, țările mai puțin dezvoltate și țările din alte alianțe trebuie și ele să urmeze această cale. Fiecare țară are propriile sale circumstanțe. Știu asta, însă este important ca fiecare contribuție să fie cât mai ambițioasă posibil pentru a reflecta angajamentul fiecarei țări. Timpul este esențial pentru că cu fiecare contribuție a fiecarei țări vom înțelege dacă ne apropiem sau nu de obiectivul acesta global cu cele două grade Celsius. Acum, următorul punct și ultimul a intervenției mele, parlamentele naționale. Uniunea Europeană s-a angajat în mod deosebit în acest sens. Uh, și prin planurile naționale de schimbări climatice și europene ne-am angajat în acest sens. Și știm bine că schimbările climatice și dezvoltarea economică sunt compatibile și asta nu s-ar fi putut face fără concursul Parlamentelor Naționale. Vreau să mulțumesc pentru asta și contez pe dumneavoastră pentru viitor. Parlamentele, Parlamentul European și Parlamentele Naționale vor trebui să ratifice acordul de la Paris când el va interveni. În acest sens, vă încurajez să urmăriți cu atenție negocierile. Așa cum am făcut și în trecut, Comisia va continua să informeze tot timpul Parlamentul European și să uh, participe împreună cu delegația Parlamentului, inclusiv la plenarele de la Paris. Trebuie să uh, vorbim într-un singur glas nu sunteți negociatori ca și Parlament, dar sunteți totuși ambasadorii propriilor noastre țări și ale societăților civile în acest uh, proces. Dar aceeași dinamică trebuie să continue și după conferința de la Paris, pentru că nu Parisul va rezolva toate problemele de schimbări climatice. Ne găsim, sper, la un început de drum, prin care să putem să punem planeta noastră uh, într-un nou context angajamentele de după Paris și dezbaterile naționale care vor urma uh, vor fi cu atât mai intense după Paris. Uniunea Europeană uh, a inițiat o dezbatere, dezbatere în acest sens, iar parlamentele naționale au lucruri de spus și de făcut și se pot face multe în acest sens. Domnule președinte, onorabili membri, ca și voce ale cetățenilor europeni, știți foarte bine ce probleme au cetățenii în viața de zi cu zi și ce îngrijorări pentru viitor. Vreau să vă dau asigurări că și schimbările climatice îi preocupă foarte mult. <clears throat> Conform urmului, ultimului eurobarometru, 9 din 10 cetățeni europeni au declarat că sunt îngrijorați de schimbările climatice, iar din, 1 din 6 cetățeni europeni a declarat că această schimbare climatică este în topul priorităților uh, internaționale. Iar patru din cinci europeni spun că lupta împotriva schimbărilor climatice prin eficacitate energetică poate să promoveze economia și locurile de muncă. Iată ce importantă este lupta împotriva schimbărilor climatice. Cu toții avem un rol de jucat, astfel încât conferința de la Paris să devină un succes și să intrăm pe calea unei economii uh, europene cu uh, emisii scăzute de uh, dioxid de carbon. Mulțumesc pentru cooperare, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, v-ați menținut în timp. Și acum dau cuvântul domnului Henry Cox, vicepreședinte al Camerei Deputaților, Deputaților din Luxemburg. Vă rog. Ah. Ah oui, je commence encore une fois. Monsieur le commissaire, euh, monsieur le président, chers collègues parlementaires. Domnule președinte, domnule comisar, euh, domnilor și domnilor, în primul rând vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că îmi dați cuvântul astăzi. La COP21, Luxemburgul va asigura președinția Consiliului printr-o serie de schimburi de eh, idei constructive la toate nivelurile. Luxemburgul va încerca să facă astfel încât Parisul să fie o conferință încununată de succes și să avem un acord ambițios, constrângător, dinamic pentru toți, care să mențină încălzirea planetei sub acele două grade Celsius. Având în vedere miza, provocarea globală, azi este foarte sigur că conferința COP21 de la Paris va mobiliza nu numai pe șefii de stat și de guvern, dar și societatea civilă în ansamblul său. La summitul de la New York în septembrie anului trecut a avut loc pentru prima dată uh, o demonstrație mondială pentru climă și manifestații mai bine de 2500 de orașe în mai bine de 130 de țări. Sute de mii de persoane s-au mobilizat și au cerut ca șefii de stat să dea dovadă de curaj în ajunul conferinței de la Paris, uh, conștientizarea politică și cetățenească este în creștere peste tot în lume și vor exista noi valuri de mobilizări. Însă, având în vedere că șefii de stat încă nu au reușit de ani de zile încoace să ajungă la un nou acord mondial uh, constrângător pentru crimă, eforturile în acest sens uh, se fac mult mai mult resimțite acum pe plan local și regional și aceasta mulțumită angajamentului colectivităților locale, a societății civile și a numeroase ONG-uri. Iată de ce aș dori să subliniez în primul rând necesitatea de a include societatea civilă, precum și nivelul local și regional, pentru a pune în aplicare acordul, oricare va fi acesta. Va trebui să încurajăm, să valorificăm inițiativele de sus în jos, bottom-up sau grassroots, participarea activă a cetățenilor noștri, din ce în ce mai numeroși, în lupta împotriva schimbărilor climatice, ne determină să avem noi cadre legislative, normative, pentru a canaliza, pentru a stimula angajamentul lor sistemul nostru energetic pe cale de a, fi, de a emite cât mai puține emisii de dioxid de carbon, înseamnă că uh, uh, avem de a face în acest sistem și o, democ- o democratizare a producției de energie. Această producție decentralizată, fără emisii, sigură, este una cetățenească și pro-cetățeni. Al doilea aspect este experiența locală și regională, un gaj de reușit, reușită. Autoritățile locale sunt mai aproape de cetățeni, de nevoile lor, pot să constate repede uh, pe teren ce merge și ce nu merge ca și strategii. Experiențele autorităților locale a făcut muncă de pionierat încă din anii 90, de pildă Alianța pentru Climat sau alte convenții, cum ar fi Convenția Primarilor și alte inițiative, orașe în tranziții. Sunt tot atâtea inițiative care arată că elementele locale sunt cele care trebuie să fie mobilizate cu precădere pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. În primul rând, pentru a asigura succesul programului Inițiativă Climat, mm, va trebui să nu avem obiective vagi, ci ceva tangibil, ca să putem uh, cuantifica succesul. Apoi va trebui să avem un plan de acțiune, dar coordonat, care să promoveze sinergia și să nu există inițiative disparate și uneori contradictorii. Apoi trebuie să ne asigurăm că avem o coerență a politicilor, garantând uh, legătura dintre obiectivul nostru de reducere a emisiilor și, pe de altă parte, celelalte politici și programe, cum ar fi cele din domeniul sănătății, economiei și a calității vieții. În sfârșit, în al patrulea rând, trebuie să asigurăm o participare a cetățenilor și a celorlalte părți interesate în acest proces, prin parteneriate, cooperări, etc. În sfârșit, să avem o monitorizare constantă a rezultatelor și să adaptăm instrumentele noastre în consecință. Prin legea din 13 septembrie 2012, care a pus uh, pe picioare un pact de, pentru climă cu comunele sale. Luxemburgul a putut să mobilizeze astfel 93 din cele 105 entități locale din Luxemburg pentru a se implica masiv în această luptă împotriva schimbărilor climatice. Care sunt scopurile? Consolidarea uh, uh, rolului comunelor în acest uh, um, sistem, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea facturii la energie în comune, în teritoriu, stimularea investițiilor locale și regionale uh, și așa mai departe. Acest contract, Pact pentru Climă, conține și obligația de a participa la uh, Premiul European pentru Energie, European Energy Award. În contrapartidă, statul garantează un sprijin financiar și, financiar și asistență tehnică. Prin legea aceasta, toate comunele noastre și orașele noastre vor putea să se alăture direct convenției primarilor. Al treilea punct ne vizează direct pe noi, parlamentari europeni sau naționali, care ne-am întâlnit astăzi aici. Noi avem o mare răspundere în acest sens și avem un rol politic de a juca ca și legislatori și ca reprezentanți aleși ai poporului. În acest context, Parlamentul din Luxemburg a hotărât în 2014 să creeze o subcomisie parlamentară specifică care discută climatul și energia. Această subcomisie este pe cale de a analiza situația națională, de a evalua succesele sau, după caz, eșecurile politicii climatice actuale și de a propune eventual noi instrumente sau măsuri. Astfel s-a preconizat organizarea înainte de vacanța de vară, o dezbatere de orientare cu raport, eu sunt raportor aici la Parlament, pentru a consolida, consolida eforturile făcute în Luxemburg în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru a readuce un climat de încredere atât de necesar în reușita negocierilor pentru Paris. Este nevoie eventual de a avea o veritabilă lege orizontală a protecției climatului și de a garanta într-adevăr o implicare a parlamentarilor în această politică climatică. Vreau să felicit pe colegii finlandezi care nu pot să fie astăzi eh, prezenți astăzi pentru că au alegeri la ei nu acum, ci peste două săptămâni, dar care tocmai au votat la începutul lui martie o lege cadru generală care eh, arată care este rolul Parlamentului în această luptă eh, împotriva schimbărilor climatice. Succesul nu va veni decât din angajamente, din contribuții, acțiuni credibile și ne bucurăm că Uniunea Europeană s-a angajat în acest sens și și-a comunicat planul său de contribuții către COP21 și a făcut asta la summitul de la Riga. O reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de gaz cu efect de seră până în 2030 în raport cu nivelurile din 1990 și ar fi foarte bine ca toate țările să-și publice contribuțiile respective cât mai curând posibil. În ajunul summitului de la Paris, noi, parlamentari, politicieni europeni, în general, avem o mare răspundere și anume aceea de a promova obiectivele noastre europene într-un singur glas. Nu trebuie să se strecoare aici lupte politice, politicianiste, uneori pur naționale, care să submineze Uh, din start poziția negocierii europene. Trebuie mai ales să ne punem la bătaie capacitatea de inovare, pentru că avem instrumente și tehnologii bune pentru a reduce emisiile. Tot așa, M-aș referi și la uh, multele anunțuri făcute în legătură cu ajutorul pentru dezvoltare, iar finanțarea climatică trebuie să figureze în acordul la Paris ca și element cheie pentru a atinge obiectivul de uh, Uh, nu a depăși încălzirea cu 2%, pentru a sprijini măsurile de transformare, modificarea economiilor economiilor uh, acelor țări în economii verzi, economii uh, puternice care rezistă la schimbarea climatică. Domnule comisar, dragi colegi, ca și concluzie vreau uh, încă o dată să vă dau asigurăm cum că președinția luxemburgheză, ministra noastră pentru mediu, vor face tot ce este posibil pentru ca summitul de la Paris să fie un succes și să fie un demn succesor al protocolului de la Kyoto. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Putem acum să începem prima rundă de întrebări. Dau direct cuvântul invitațiilor noștri parlamentari din diferite state europene. Primul este domnul Jesus Ruiz Ruiz, președinte al Comisiei pentru Mediu și Schimbări Climatice din Senat. Uh, îi dau cuvântul, reamintindu-i că fiecare are două minute la dispoziție. Mulțumesc. În primul rând, aș fi dorit uh, să-l salut uh, cu căldură pe colegul nostru și până nu de multă vreme, ministrul de Agricultură și Mediu din Spania, comisarul Arias Caniete, Vreau să-i, dori, să-i doresc mult succes, uh, pentru că activitatea lui va fi în uh, folosul tuturor uh, europenilor și în folosul mediului nostru înconjurător. Aș fi dorit să-l întreb pe comisarul Nuc, am auzit care este rolul de leadership și de stimulare pe care are Uniunea Europeană în ceea ce privește schimbările climatice, rolul pe care l-a avut în trecut, îl are acum și bineînțeles că vrea să se angajeze și în viitor și vrea să angajeze mai multe state uh, din Uniunea Europeană, pentru că altfel politica europeană n-ar fi eficientă. Însă, probabil că ar fi nevoie să intervină un european în acest sens mai mult ca să existe un fel de diplomație globală în acest sens. Întrebarea mea este următoarea. Comisarul consideră, nu consideră că este absolut um, necesar să se reunifice toate politicile Uniunii Europene cea economică, cea industrială, tot ce ține de politica energetică, pentru ca obiectivele acestea de schimbări climatice să fie cu adevărat uh, realizabile, pentru că până la urmă reducerea de emisii nu se poate face în mod izolat, este strâns legată cu un anumit stil de viață, de a produce, de a consuma bunuri și Adesea se tratează separat anumite aspecte care eu consider că ar trebui să facă parte dintr-o politică globală a Uniunii Europene și în plus acesta este modelul pe care, către care uh, trebuie să aspirăm, mai ales uh, în rândul statelor europene, dar și în general la nivel global, că trebuie să ne să aibă aceleași obiective ca și noi în celelalte state. Mulțumesc. Domnul Mitchell McCarthy, președinte al Comisiei de Mediu din Irlanda. Mulțumesc, domnule președinte. Irlanda recunoaște că aceste ca, că schimbările climatice reprezintă principalele preocupări ale secolului nostru și că ar putea duce la efecte grave asupra țărilor noastre. Irlanda are vulnerabilități specifice, inclusiv amenințare um, din cauza creșterii nivelului de uh, nivelului mării, apoi creșterea precipitațiilor, precum și schimbarea ale rutelor furtunilor. Acestea duc la costuri economice și uh, sociale, precum și la periclitarea anumitor um, site-uri um, culturale. De asemenea, considerăm că Uniunea Europeană trebuie să aibă o uniune pentru acest summit de la Paris, care să fie ambițioasă și inclusivă și să găsească modalități de a maximiza participarea părților noastre. În acest sens, salutăm planul de acțiune pentru diplomație climatică, care recunoaște importanța uh, activităților Uniunii Europene în acest sens. Trebuie ca Uniunea Europeană să implice toate părțile, să să construiască o dezvoltare durabilă cu implicarea tuturor actorilor. Considerăm că noul acord trebuie să fie obligatoriu din punct de vedere juridic și să introducă angajamente din partea tuturor uh, uh, părților între cele două grade. Uh, Parlamentul um, irlandez este Uh, ambițios în poziția sa pentru 2050 și vrem să se reducă uh, cu cel puțin 80% până în 2030, apoi până în 2030 și asta în toate sectoarele să se de asemenea o abordare neutră din punct de vedere al uh, carbonului, inclusiv în sectorul agriculturii și al silviculturii, asigurându-se în același timp că capacitatea noastră de producție de alimente nu este periclitată. Ca o concluzie, aș dori să închei cu o întrebare pentru comisarul Caniete va face tot ce este în putință pentru a asigura contribuția sectorului agricol și silvicol în ceea ce privește neutralizarea carbonului, se va realiza în următoarele discuții. Adică, foarte simplu, prea mulți oameni se confruntă cu foamea zilnic pentru a trebui, a trebui să facă o alegere între producția de alimente și măsuri de acțiune climatică. Știm că dacă impunem această decizie anumitor state, pur și simplu producția alimentară se va reorienta pur și simplu către alte statele unde utilizarea uh, unei uh, cote mai mari de carbon este un rezultat probabil. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Dau cuvântul um, unui parlamentar care este vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu din uh, Senatul uh, Poloniei. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Witam państwa. Domnul Gorcica. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint am ascultat uh, cele spuse și am venit și noi cu câteva idei legate de această conferință. Polonia va sprijini orice acord care va duce la o scădere a emisiilor și care va contribui la uh, combaterea transferurilor de carbon dar, de localizării carbonului, dar acest lucru nu se poate face fără participarea partenerilor noștri economici. De aceea și poziția lor la conferința de la Paris este esențială. De asemenea, vom sprijini orice acord care va uh, implica un fel de rezumat al eforturilor statelor noastre și care să ducă la o schimbare, uh, o creștere a temperaturilor să fie, care să fie limitată la 2 grade. Acest lucru se va discuta la conferința de la Paris, însă adevăratele întrebări se leagă de stimulentele care se vor găsi în acest sens. Există niște anexe care se negociază, care nu prea sunt uh, realiste și care acoperă, de fapt, foarte puține state care um, vor participa la angajamente. s-ar permite introducerea unor uh, norme uh, care acum sunt aplicate de un număr mic de stații și de către altele, lucru care este foarte important. Mulțumim foarte, mult, foarte mult acum din partea Parlamentului European, Joe Linen. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că putem să discutăm la nivel parlamentar, între parlamentari, o astfel de chestiune foarte importantă, cum, este, um, cum sunt măsurile noastre în ceea ce privește schimbările climatice, planurile de acțiune în acest sens. Unele state deja au astfel de dispozitive, altele urmează să facă acest lucru și este foarte important să avem o abordare concertată pentru a putea să angrenăm în acest sens și alte state de la nivel global conferința de la Paris va trebui să permită niște progrese înspre acel obiectiv cu cele două grade. Aș vrea să-l întreb pe comisar ce se poate face în ceea ce privește acordul obligatoriu. Știm că Statele Unite, China și alte state importante nu doresc un astfel de acord obligatoriu. Trebuie să avem uh, cel puțin un sistem, de, un sistem obligatoriu în ceea ce privește verificarea rapoartelor care sunt uh, um, prezentate cu privire la măsurile luate. Știm că anumite obiective nu vor putea fi realizate. Dar trebuie să vedem ce se va întâmpla cu parteneriatele pentru, cu statele în dezvoltare, parteneriatele între Europa și aceste state. Dacă Uh, Uniunea Europeană s-ar angaja în acest sens, ar putea și Statele Unite și China să facă la fel, pentru că avem uh, deja um, o gaură de 4 gigatone pe care am putea o astfel acoperi. În plus, uh, se vorbește de sume mari, de 100 de miliarde la conferința de la Paris. Putem să știm mai multe despre cum va fi tratat acest subiect? Mulțumesc. Din partea parlamentarului, uh, din partea Parlamentului uh, German avem acum un reprezentant, domnul uh, Untersteller. Mulțumesc, domnule președinte. domnule președinte, domnule comisar, ne-ați vorbit despre um, abordarea dumneavoastră, despre obiectivele noastre politice, dar Oare măsurile europene sunt acum la înălțimea rolului pe care pretinde să joace Europa? Am, e vorba de niște așteptări foarte mari, dar trebuie să ne gândim și la posibilități până la urmă. Pentru că trebuie să ne gândim la uh, nevoile existente la nivel planetar. Cred că va fi foarte greu să se uh, Um, îndeplinească acest obiectiv de creștere cu maxim 2 grade. Trebuie să existe o, o adevărată evoluție a mentalității din Europa. S-a vorbit despre acest obiectiv de reducere cu 80, ba chiar până la, 80, până la 95%, gazele cu uh, efecte de seră până în 2050. V-aș întreba ce părere aveți despre acest obiectiv și apoi cum se poate rezolva problema acestor um, delocalizări ale, tra ale carbonului. și ce se va întâmpla cu aspectul financiar. Mulțumim. Acum domnul Antonio Ramos Preto, președinte al Comisiei pentru Mediu, Planificare Teritorială și uh, Autorități uh, Locale din Portugalia. Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre Uh, abordarea noastră în ceea ce privește lupta pentru schimbările climatice. Și uh, în ultimii ani, Parlamentul, statele membre au hotărât că acest uh, subiect nu este legat doar de mediu, dar este și unul economic, etic, moral și unul legat de sănătate publică. De asemenea, este și un subiect social, precum și o chestiune legată de securitatea mondială este o problemă care nu se poate rezolva fără o solidaritate enormă, fără schimb de cunoștințe uh, științifice și tehnologice. Uniunea Europeană n-a putut uh, decât să dea exemple și acum noi împreună cu alte organizații și cu partenerii internaționali trebuie să continuăm să continuăm aceste idee, aceste idei ambițioase legate de reducerea cu 80% a emisiilor de gaze cu efect de seră, de seră până în 2050, însă trebuie să începem prin rezolvarea problemelor din propriile noastre țări. Și atunci prima întrebare pe care aș vrea să vă o pun, domnule comisar, este cum considerați că ar putea să intervină Uniunea Europeană în uh, etapele acestea, în obiectivele acestea care se propun, când noi nu putem să ne realizăm uh, obiectivele pe care ne le-am propus. Așadar, uh, trebuie să Uh, punem pe primul loc acest obiectiv uh, în față, realizarea planurilor noastre. Se vorbește de asemenea despre obiectivul obligatoriu de la Paris, însă mă tem că va fi un eșec, așa cum s-a întâmplat și la Copenhaga. Și de aceea vă întreb, domnule comisar, cum credeți, uh, domnule comisar, că a trebuit să fie acest acord sau nu cumva considerați că acest acord a trebuit să reflecte diferite realități? Um, oare uh, nu cumva este, care ar fi, după dumneavoastră, instrumentul juridic care ar fi cel mai potrivit nevoilor Uniunii, astfel încât să nu piardă competitivitatea la nivel mondial? Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Acum, doamna Șeric Peric. Voorzitter, ik denk dat we met een goede zaak bezig zijn, maar dat we wel de burger... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că suntem pe calea cea bună Însă toată lumea trebuie să participe la uh, eforturile noastre și uh, Întotdeauna este bine să putem uh, măsura obiectivele pe care dorim să le atingem. Deci trebuie ca uh, cifrele de care dispunem să fie corecte și apoi trebuie și aliniate legislațiile în domenii cum ar fi biodiversitatea, clima. Sunt multe de făcut la nivel legislativ Uh, și atunci poate că legislația devine prea stufoasă pentru mediul de afaceri, care până la urmă nu mai uh, întreprinde nimic. Uh, bun. Trebuie să ne gândim însă și la Uniunea Europeană, care trebuie și ea să se adapteze. Deci tot, toate sectoarele trebuie să participe. Mulțumesc acum, doamna Fabien Keller. Din partea Senatului Franței. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu colegul meu, domnul Lecont, dorim să transmitem mesajul Franței ca împreună cu toate statele membre să ne respectăm angajamentele uh, pentru a combate schimbarea climei. E o mare onoare pentru țara noastră să fie gazda conferinței COP21 la Paris care se înscrie într-un cadru uh, extins de consens, nu numai în Franța, ci și sperăm noi în Europa ca să avem o acțiune politică de durată. Sunt uh, trei întrebări pe care le-am avea noi față de comisarul, uh, comisarul european și față de președinția Consiliului European. În legătură cu această diplomație a mediului înconjurător pe care ne-ați prezentat-o pe scurt, domnule comisar, dacă ne puteți preciza uh, Uh, ce, ce doriți să faceți dumneavoastră în comun, poate, sau uh, în paralel cu parlamentarii europeni și cu parlamentarii naționale, În al doilea rând, ce semnal vom da noi la această conferință pentru țările mai puțin dezvoltate? Cele care se află, practic, sub o dublă pedapsă. Că mă gândesc, uh, de exemplu, la țările africane, țările din Africa Centrală, țările din America de Sud, uh, care încă nu au statutul de uh, economie emergente. Mai concret, și legându-mă de întrebarea pusă de domnul Iolainen, acest fond verde anunțat cu surle și trâmbițe, cu 100 de miliarde de euro, sigur și cu contribuții private, dar cum uh, va opera el în realitate? Și o a treia întrebare tot concretă, sigur, e bine să ne reunim cu toți în această conferință eh, parlamentară, însă până la urmă vom adopta o declarație comună care eh, să ia act de un anumit număr de orientări comune ca să avem deja eh, puncte de orientare în perspectiva și în direcția conferinței COP21. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Lajos Kepli uh, din partea Adunării Naționale Maghiare. Mulțumesc. Uh, Domnule președinte, adesea Uniunea Europeană e criticată că nu face destule pe plan internațional, însă iată că totuși există un sector în care Uniunea Europeană este lider, și anume uh, combaterea schimbărilor climatice. Însă, din nefericire, nu toată lumea urmează exemplu european. Totuși, Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate ea pentru a continua să aibă un rol de frunte în acest dosar. E esențial să stimulăm și China și Statele Unite să facă și ei uh, mai multe pentru protecția mediului, pentru combaterea uh, schimbărilor climatice, să adopte și ele obiective ambițioase. Asta ar permite, într-adevăr, uh, reducerea emisiilor cu gaz cu efect de seră, pentru că mm, toți dorim să evităm încălzirea climei peste acel prag de 2 grade. Pe de altă parte, nici nu trebuie să luăm noi măsuri care n-ar avea ca efect decât să ne reducă propria capacitate concurențială și să pună concurenții noștri pe, în, într-o poziție de avantaj. Deci nu, să nu fim mai catolici decât papa, cum se spune. Uh, sigur, e bine că Uniunea Europeană joacă un rol de pionier în acest domeniu și credem că întâlnirile la nivel bilateral sunt utile și că pot contribui la succesul conferinței de la Paris. Eh, sigur că și Ungaria este gata să joace rolul care îi revine și credem că demersurile de tip eh, democratic în acest cadru al diplomației climei ar fi esențiale pentru succesul conferinței de la Paris și eh, dorim să participăm și noi și credem de altfel că toți participanții la această conferință de la Paris vor trebui să facă eforturi și Uniunea Europeană are cea mai dezvoltată rețea diplomatică din lumea întreagă, așa încât noi trebuie să utilizăm această rețea uh, pentru a avea succes la Paris. Mulțumesc și acum domnul Gerbrandi de la Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus deja domnul comisar în uh, cuvântarea sa de deschidere, Uniunea Europeană produce mai puțin de 10% din emisiile de dioxid de carbon la nivel global. Asta este un fapt. Pe de altă parte, încă avem totuși o responsabilitate istorică uh, foarte mare, noi, țările europene. Eu m-aș concentra nu neapărat asupra modului în care ar trebui să arate acordul de la Paris. Cred că în mare majoritate noi, cei de aici de față, putem să uh, cădem de acord asupra mm, ceea ce ar trebui să însemne conferința de la Paris sau un acord la Paris, dar ar fi mai interesant să vedem cum putem să profităm într-adevăr de șansa asta după problema pe care am avut-o la Copenhaga acum șase ani și cum putem evita să nu se repete să se repete uh, eșecul de la Copenhaga, pentru că eu am fost prezent la uh, conferința anterioară din Lima, Peru. Și pentru mine e clar că atâta timp cât țările bogate nu sunt dornice să plătească mai mult pentru a uh, combate schimbările climatice, uh, țările mai puțin dezvoltate, emergente, atunci sigur că nu uh, vor dori nici ele să-și asume obiective constrângătoare. De aceea, întrebarea mea de comisar ar fi, aveți un plan precis ca să ieșim din acest impas ca și cei bogați și cei săraci uh, se, iată, se blochează unii pe alții și nu putem întrevedea o soluție necesară la Paris. Și atunci e nevoie ca dumneavoastră și împreună cu alte țări bogate din lume trebuie să, facem primul, prim, să faceți primul pas ca să ieșim din impas și să uh, obținem un rezultat bun la Paris. Mulțumesc! Mulțumesc! și acum o a Comisiei de Mediu a Parlamentului Belgian. Doamna Gherkens, mulțumesc! Cred că e important ca Uniunea Europeană să aibă obiective ambițioase și să fie bine reprezentată de către Comisie, pentru că inclusiv în Uniunea Europeană avem state membre, cum ar fi Belgia, care au cumva nevoie să fie Uh, puțin împinse de la spate ca să-și asume obiective care să permită într-adevăr reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Ar, ar fi, cred, uh, interesant în setul de instrumente pe care le putem avea noi la dispoziție ca să ieșim puțin din situația asta de blocaj, ca să luăm într-adevăr uh, măsuri. Ar fi interesant să ne gândim cum putem noi să luăm dispoziții ca să impunem, până la urmă, norme de protecție a mediului în acord uh, și cu normele internaționale uh, ce țin de dreptul muncii. Și aș uh, insista asupra coerenței între politicile, începând de la nivel local și până la nivelul național și apoi nivel european și mondial, sigur, dar ar trebui, și insist, ca fiecare stat să facă tot ce stă în puterile ei, în puterile sale, dar să nu pretindem prea multe de la țările cele mai sărace, pentru că ei au cel mai mult de suferit de pe urma emisiilor de gaze cu efect de seră și a încălzirii climei. Nu trebuie să așteptăm de la ei să facă eforturi egale cu cele pe care le putem face noi. Deci să nu uh, să nu așteptăm prea mult de la țările cele mai sărace, că dacă nu, iar ne vom regăsi într-un impas. Și în legătură cu diplomația, și modul în care funcționează Comisia Europeană, dar toți negociatorii europeni, de altfel, că știm că uh, uh, există o uh, acțiune în spatele ușilor închise, acolo se adoptă hotărârile importante, atunci noi trebuie să fim prezenți acolo și să avem o strategie coerentă la negocieri. Mulțumesc. Și acum, uh, președintele Comisiei de Mediu, a Parlamentului din Austria, sau președinta Comisiei de Mediu, doamna Brunner. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, avem nevoie de un plan ambițios. Asta este foarte clar și sunt de acord cu toți cei care își doresc o abordare holistică, o abordare ambițioasă și care spun că toată lumea trebuie să-și joace rolul care îi revine. Și clar, noi avem o responsabilitate clară în ce privește uh, politicile de mediu, de energie, de climă și trebuie să dăm dovadă de ambiție. Nu putem accepta să renunțăm la ambițiile noastre. Uh, noi, iată, ne-am reunit aici uh, reprezentanții diferitelor parlamente naționale, uh, reprezentanții cetățenilor Europei și trebuie să ne punem întrebări și în legătură cu care este rolul parlamentelor naționale la, acest, la această reuniune COP că ni se spunea că după COP21 trebuie ratificat și uh, transpus în uh, realitate acest acord. Dar asta nu cred că ajunge. Cred că munca noastră ca parlamentari începe încă de pe acum. Pentru că rolul nostru este cel de a vegea ca guvernele noastre să adopte uh, și să aplice poziții foarte ambițioase. Și sunt convinsă că putem să ne jucăm rolul, să, să, să exercităm presiune cât mai puternică posibil dacă dorim într-adevăr să avem o influență în această luptă împotriva schimbărilor climatice și las, lansez aici un apel la adresa tuturor colegilor de aici ca și înaintea conferinței COP să ne jucăm rolul ca parlamentar ca să statele noastre să aibă poziții, din, poziții cât mai ambițioase posibil. Mulțumesc, domnule Eichhaus. Mulțumesc. Uh, Domnule președinte, e bine că putem uh, vorbi cu colegii noștri din Parlamentele Naționale, pentru că, până la urmă, trebuie să avem o acțiune la nivel național ca lucrurile trebuie să se miște. Deci e bine să, că avem această discuție. Mă cam îngrijorează faptul că vorbim cu toții despre legislație de mediu. Știm că, până la urmă, elementul cheie la Paris va fi finanțarea. Adică, iată, nici Comisia n-a menționat cuvântul finanțare și e cam bizar totuși, pentru că putem face noi ce vrem, dar dacă nu avem finanțare corespunzătoare, atunci nu vom avea un succes la Paris. Și iată, de, comisarul nici măcar nu s-a referit la finanțare. Deci, iată, avem o separare între mediu și finanțare. Da? Cei care nu sunt din Uniunea Europeană la Paris <laughs> nu sunt foarte interesați că una ține de un portofoliu, cealaltă ține de alt portofoliu. Noi ne-am asumat angajamente și dacă nu uh, le realizăm, nu vom avea niciun fel de credibilitate. Dacă nu avem rezultate, nimeni nu ne va crede și nu vom avea un acord. Și cred că asta este fundamental. Noi, cei care uh, suntem implicați în uh, protecția mediului, sigur să vorbim și la nivel național, că ministrii finanțelor, până la urmă, reprezintă problema, nu ministrii de mediu. Trebuie să vorbim cu ministrii finanțelor din țările noastre și sper că așa vom și face. Și poate ar fi bine ca uh, ministrii de finanțe să se ducă la Paris, nu ministrii mediului. Ministrii mediului și-au făcut temele, dar ministrii uh, de finanțe mai puțin. Acolo este cheia. Sper că să-și dea seama și, de, și Comisia Europeană de asta, să nu mai vorbească numai despre obiective de mediu. Și încă o întrebare în plus uh, pentru Comisarul European. Știm cu toții că vrem să se respecte acele angajamente care să ne ducă la cele două grade. Sigur, nu va fi de ajuns Parisul. Deci întreb, de ce uh, încă Europa are un rol obstrucționist uh, noi discutăm 2030, dar în alte zone ale lumii se discută deja de 2025. De ce blochează Europa această dezbatere? Cred că e bine să fim deschiși și pentru obiective pentru 2025. Că dacă nu, iată, până în 2030 uh, sunt 15 ani, ne blocăm pe poziția asta și nu va fi de ajuns pentru cele două grade. Mulțumesc și acum uh, membra Comisiei de Mediu din Parlamentul Țelor de Jos. Doamna Van Feldhoven, mulțumesc. Și țările de jos uh, sunt conștiente de uh, riscurile uh, creșterii nivelului mărilor. Știm, noi suntem țară maritimă. Bun. Avem și noi îngrijorări. Că nu e vorba doar de a ne asuma niște angajamente, dar e vorba de a obține rezultate. Uh, că nu sunt importante doar obiectivele. Important este, până la urmă, gestionarea și uh, supravegherea și obținerea rezultatelor, și nu doar în Europa, ci în lumea întreagă. Aș întreba, cum va veghea uh, Comisia Europeană pentru ca și contribuțiile statelor membre să uh, joace într-adevăr rolul pentru a se atinge obiectivele uh, fixate de către Uniunea Europeană până în 2030? și apoi la nivel internațional cum vom putea face pentru ca angajamentele asumate să fie suficiente? Și apoi, la nivel internațional, cine va juca acel rol de gardian pentru ca pachetul uh, angajamentelor asumate să fie și tradus în realitate? Sigur, uh, urăm succes președinției uh, franceze a conferinței de la Paris și avem încredere în această președinție, însă trebuie să fim și realiști. Vedem că um, cu acest uh, sistem de președinții care se succedă, o continuitate a procesului uh, este uh, delicată. Deci, cum putem noi din Europa să fim de ajutor? Care e opinia Comisiei Europene? Și cunoștințele noastre tehnice, tehnologice, o cooperare pentru dezvoltare, poate sau nu ajuta ca și alte țări să-și atingă obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, uh, domnul Busto, membru al Comisiei de Mediu din uh, Parlamentul Italian. Mulțumesc. Cred că în acest moment cererea de reducere drastică um, făcută nouă de IPCC ne impune o schimbare importantă pentru că uh, se pare că cel mai prost scenariu e de 8,5, care ar însemna plus 4 grade. Și în această optică credem că nu putem atinge aceste obiective atât de ambițioase doar printr-o eficientizare a producțiilor energetice și o utilizare eficientă a resurselor. Este într-adevăr un instrument foarte important, dar nu este suficient. Considerăm că a sosit momentul să avem o discuție la nivel sistemic. Deci uh, să punem în discuție întregul sistem de producție, sistem economic și aici s-a vorbit în prima intervenție de acțiuni uh, de jos în sus, să schimbăm uh, modul de gândire, modul de viață a cetățenilor noștri. Și politica, mai ales în Italia, politica și-a pierdut capacitatea de a se adresa cetățenilor. Așadar, cred că ar fi foarte important și în multe studii se vorbește, se vorbește mai ales în studii FAO, despre uh, alimentație, că doar uh, zootehnia la nivel global are o influență de 14,5% în uh, gazele cu efect de seră. Și ni se spune că există o tendință de uh, creștere a, a alimentelor de origine animală și doar uh, această tendință crescătoare va duce la o creștere a temperaturii de peste acel nivel de 2 grade. Și până în 2070, chiar dacă am avea emisii energetice zero, doar consumul alimentar ne va duce să depășim acele 2 grade. Așadar, trebuie să ne gândim că schimbarea aceasta de jos în sus trebuie să se întâmple, că nu avem altă soluție. Politica trebuie să joace rolul în acest sens, să se adreseze cu adevărat cetățenilor. Deci cerem să se țină cont și uh, de aceste elemente. Mulțumesc pentru atenție. Grazie e adesso eh, now... Mulțumesc. Doamna Dali din Parlament, Dura Europeană. mulțumesc. Uniunea Europeană își dorește acei cel puțin cel cel puțin 40% de reducerea emisiilor într-o vreme de criză economică, iar Consiliul a vorbit de sistemul de schimb de emisii ca fiind principalul uh, instrument în acest sens. Mi se pare un pas bun înainte pentru o politică energetică de climat mai bună. În același timp, această uh, cifră din Consiliu a, fost, a făcut și obiectul unor compromisuri din partea unor țări iar comisia, comisia, Consiliul a făcut rabat și când vine vorba de, de sectoarele incluse în acest exercițiu. De exemplu, agricultura, aviația nu sunt cuprinse. Și atunci întreb Comisia care este viitorul ETS-ului și ce se preconizează cu reformarea sistemului de, sistemului de schimb de emisii. Când va fi evaluată modificarea sistemului? Mulțumesc! Doamna Evelyn Whitbrook, regiunea Bruxelles, Comisia pentru Mediu, din Belgia, deci. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această dezbatere cât se poate de interesantă. Vreau să subliniez uh, că m-a interesat foarte mult uh, ce a spus domnul Cox, care a pus accentul pe acțiunea la nivel local la nivelul orașelor și a regiunilor. Adesea, aceste entități au obiective încă și mai ambițioase decât cele statale și atunci, uh, împreună cu guvernele naționale, vilele, orașele, mă scuzați, se alătură în acest demers. demers. Și cred că avem de-a face cu un lobby foarte important aici. În luna septembrie, la New York, de altfel, sub egida lui Ban Ki-moon, orașele au fost cosemnatare ale unei declarații comune a actorilor nestatali, deci și orașele. Și atunci vreau să-l întreb pe domnul comisar Caniete despre cum preconizează dialogul cu acești parteneri, acești de, atât de important, importanți, care sunt cuprinși în Convenția uh, primarilor. Apoi, Uh, orașele, centrele urbane așteaptă ajutoare financiare pentru a-și uh, putea finanța aceste acțiuni? Și vreau să întreb dacă tocmai se preconizează ajutoare financiare în acest sens. Și în sfârșit, ar fi interesant, așa cum a spus și colega din Franța, uh, în ce privește întâlnirea de astăzi, de acum, să um, semnăm o declarație comună și să fie consemnată de toți cei prezenți aici, colegi parlamentari. Domnul Pedicini are cuvântul. Grație, președinte. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. M-a ascultat foarte cu foarte multă atenție ce s-a spus aici și am remarcat faptul că unii reprezentanți ai Parlamentelor Naționale s-au referit la o posibilă pierdere a competitivității. Deci, pe de-o parte, avem obiectivele ambițioase, s-a tot repetat aici, ambiția, mai ales în ce privește reducerea emisiilor și decarbonizarea, dar pe de altă parte teama de a ne pierde competitivitatea și asta ne face să fim timizi. Eu spun următoarele, decarbonizarea definitivă ca obiectiv nu înseamnă pierderea competitivității, este o șansă de care trebuie să profităm. O șansă ca noi să stimulăm utilizarea energiilor regenerabile și cercetarea pentru a se descoperi alternative de uh, surse energetice. Așadar, aș adresa o întrebare comisarului Caniete, cu care uh, am avut mai multe convorbiri și deși am adresat mai multe întrebări diferite, am primit întotdeauna același răspuns, și anume că statele membre au posibilitatea de a decide în mod autonom uh, propriul mix energetic. Însă, având în vedere că încălzirea globală e cauzată de un uh, model de dezvoltare bazat pe carburanții fosili și având în vedere obiectivele noastre de decarbonizare, ca să repetați și dumneavoastră că uh, între cele cinci obiective este și decarbonizarea, deci abandonarea definitivă a petrolului, țițeiului, cărbunelui și a gazului. Aș întreba, cum considerați dumneavoastră, ce se întâmplă cu situația Spaniei sau Italiei, la Marea Mediterană, la Marea Adriatică, iată, cresc de două, trei ori activitățile de extragere de petrol. E compatibil așa ceva cu obiectivele noastre? Mulțumesc! Mulțumesc! doamna Pilar Lușo Caras, purtător de cuvânt la Comisia Mediu și Agricultură, Parlamentul Spaniol. Gracias. Mulțumesc. În acest moment, în 2015, Agenția Europeană pentru Mediu a avertizat că sunt state care au foarte mare greutate își vor putea îndeplini obiectivele de reducere a dioxidului de carbon până în 2020. Domnul comisar cunoaște foarte bine situația anumitor state, cum este Spania, și știm că angajamentul pe care îl face nu trebuie să fie doar o chestiune de bunăvoință a fiecărui stat membru. Există directive europene care se referă la lipsa, lupta împotriva schimbărilor climatice care nu au fost transpuse nici eficient nici uh, în întregime. De aceea îl întreb cum uh, va supraveghea un european uh, faptul că se vor îndeplini obiectivele internaționale și apoi s-a apreciat astăzi faptul că um, Parlamentul finlandez a adoptat acest nou proiect de lege și aș dori să-l întreb ce rol pot juca parlamentele naționale în această monitorizare și de asemenea și Parlamentul European, această monitorizare în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor angajamente și da, mai vorbit de asemenea de nevoia de a investi în uh, inovare și în uh, tehnologii cu reducere de carbon, în transport electric și mai departe, energii regenerabile. Cum uh, se va asigura faptul că inovarea va juca un rol important în lupta împotriva schimbărilor climatice? Mulțumesc mult! Thank you. And now, Madame Dornanu. Doamna Dornanu. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție argumentele dumneavoastră și proiectele pe care le aveți pentru a pune la punct o diplomație europeană în acest domeniu. Într-adevăr, sfidările legate de mediu nu sunt strâns legate de un teritoriu și atunci o astfel de politică și instrumentele sale sunt pertinente, însă mi-e teamă că la Paris vom discuta mai mult decât o simplă diplomație de mediu. Două chestiuni, două întrebări, domnule Caniete. Având în vedere provocările industriale în condiții de austeritate bugetare în Europa, cu o folosire minimă a infrastructurilor uh, industriale în Europa, cu un șomaj de lungă durată, cum se poate că în acest context să fie promovat argumentul climatic pe plan internațional? Și apoi, în acest raport de forțe, cine va trebui până la urmă să-și reorganizeze economia și rețeaua pentru a răspunde provocărilor uh, de mediu. Deci, da, o diplomație de mediu în interesul, interesele statelor cu o plus valoare autentică. Mai bine așa decât să așteptăm un răspuns de sus de la niște structuri uh, suprastatale, iluzorii uh, și uh, pline de bune intenții. Mulțumesc! Eva Zulischreuter de la Bundestagul German. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, conferința de la, de la Paris uh, este și o chestiune de credibilitate, de încredere, de unde și importanța modelului pe care îl reprezintă astăzi Europa, de unde și importanța uh, poziției uh, statelor cele mai amenințate astăzi care așteaptă lucruri concrete pe plan financiar și dacă nu vor primi nimic, o să fie greu să le motivăm în continuare. Directorul uh, Organizației Internaționale pentru Energii Regenerabile Acest director, așadar, uh, preconizează crearea uh, unui dispozitiv de reducere a efectelor schimbărilor climatice care să stimuleze investițiile în acest sector. Vreau să întreb pe domnul comisar dacă se poate imagina o astfel de formulă pentru a subvenționa aceste activități. Adică, dacă continuăm să subvenționăm uh, centralele termice pe cărbune, asta contribuie la uh, crearea de emisii. Dar dacă din potrivă subvenționez și investesc în tehnici care consumă puțin energie sau energie din surse regenerabile, atunci e cu totul altceva. Important este să știm ce impact are asta și cum se organizează asta pe plan economic. <clears throat> vorbim de energii regenerabile, dar e vorba aici și de un potențial mare de locuri de muncă în acest sector. Am putea să ne axăm mai mult pe acest sector al energiilor regenerabile. Și iată să impulsionăm mai mult acestei ramuri și unor țări care astăzi au probleme. Domnul Florence, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă spun că personal nu m-aș ru neapărat să iau cuvântul. Însă Totuși, persistă multe semne de întrebare în acest domeniu. Dacă mă gândesc uh, la îngrășăminte, nitrați, uh, amoniac, uh, dacă mă gândesc la acest sector, nu cred că și din acest sector sunt foarte încântați de măsurile preconizate și știm asta, am aflat asta aici la Parlament. Deci că apar aici niște discrepanțe Statele membre, între ele, vin cu niște mm, ținte foarte ambițioase. Mi-aduc aminte ce s-a întâmplat la Copenhaga. Unii stăteau în spate și dădeau din cap numai. Eu uh, am discutat cu colegii de la Bundestag care îmi spuneau că și-ar fi plăc- le-ar fi plăcut să, să pună mai mult accentul pe energii regenerabile. Am înțeles asta direct, doar vorbim aceeași limbă. Însă, cum poți să transmiți astfel de mesaje pe plan internațional? Trebuie ca mesajul să fie înțeles peste tot la fel, de la nord la sud și de la est la vest. Uh, țările noastre sunt interconectate și atunci când se propun ținte, cifre, trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Eu sper ca Paris să fie un succes. Dar cred că dacă este să ne, ne raportăm la perspectiva națională, situația este puțin diferită. Domnule Caniete, de ce nu facem mai mult în sectorul privat? o treime din emisiile de dioxid de carbon provin din sectorul industrial privat și nu cred că ei trebuie să fie lăsați deoparte în aceste eforturi. Mulțumesc foarte mult! Domnul Marinello, Giuseppe, senatul italian. Grazie, președinte domnule președinte. Suntem perfect de acord că obiectivele de la cop unu trebuie să fie ambițioase. E clar că nu ne putem permite să adoptăm niște obiective cu ambiții reduse. Însă, dacă dorim într-adevăr să ajungem la adoptarea acestor obiective, trebuie să reușim să fim credibili, ceea ce înseamnă să avem în același timp aceste obiective ambițioase, dar să avem și o dezvoltare a sistemului economic european, deci o creștere a competitivității. Dacă nu, există riscul unui eșec sau oricum uh, a unui rezultat care să nu aibă nivelul de ambiție dorit. Și vorbind despre asta, mai spun că trebuie să reușim să devenim interlocutori credibili, nu doar față de puterile mari consumatoare de energie, ci și față de economiile emergente. Aici eu consider că ar fi bine să uh, ne îngrijim mai mult de legăturile cu țările uh, de la granița de sud, de la uh, Marea Mediterană, sigur, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, însă E bine să avem uh, uh, politici mai coerente uh, și față de aceste țări. Iar Parlamentul European, la fel ca uh, Senatul uh, Italian, în aceste zile examinăm o comunicare din partea Comisiei pe tema uh, siguranței energetice și vom vota o rezoluție care să însemne și ea o contribuție credibilă care să poată fi eventual utilizată ca o propunere, inclusiv de către Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Paniu, de la Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, ca și vicepreședinte al Comisiei Envi, mă bucur foarte mult că suntem într-un context interparlamentar și astfel uh, parlamentarii naționali uh, pot să aibă un schimb de vederi direct cu comisarul uh, Caniete și pot să constate, pe de altă parte, care este care sunt eforturile care au fost făcute pentru a pregăti această conferință pe plan european și aici la Parlament, în sfârșit, să nu știm exact cum va arăta acest raport din proprie inițiativă, în orice caz, orice ar fi, cred că toată lumea trebuie să se asigure că în acest raport de inițiativă uh, vom transmite un mesaj care să fie convergent cu propunerile pe care le-am primit de la comisie și care au fost exprimate pe 6 martie și cred că în general suntem pe calea cea bună. Însă, în câteva mm, secunde sau un minut permiteți-mi să mă întorc la acel fond verde pentru clima care a fost promis la Copenhaga 2009 de către țările industrializate pentru a ajuta țările mai sărace să lupte împotriva schimbărilor climatice. Regiunile vulnerabile care au contribuit cele mai puțin la uh, schimbările climatice și care nici nu au resurse pentru a se adapta sunt și cele cele mai amenințate astăzi. Și până în 2020 acești 100 de miliarde au fost, uh, sunt bani promiși care uh, ar trebui să protejeze comunitățile aflate în situație de risc în aceste zone, riscuri de creșterea nivelului mării, probleme cu culturile agricole, etc. Iar uh, Fondul Verde pentru Climat la Lima a strâns 2,4 miliarde un bun început, dar destul de modest. Uh, nu știu în ce măsură poate el să creeze încredere în rândul țărilor în curs de dezvoltare. Cred că Uniunea Europeană trebuie să fie mai precisă când vine vorba de modul în care va colecta acești faimoși 100 de miliarde pe care i-a anunțat la Copenhaga în 2009 și această finanțare va fi baza pe care se va uh, construi acordul de la Paris, cred eu și cred că nu e vorba de o întâlnire care va încerca fa să facă ceva, ci care, care chiar va lua decizii și contest pe toată lumea, pe parlamentarii naționali, de asemenea, pentru ca conferința de la Paris să fie un succes. Mulțumesc foarte mult, domnul Adamos Adamo, președinte al Comisiei pentru Mediu în Cipru, la Camera Reprezentanților. Mulțumesc foarte mult! Aici sunt. pentru a atinge obiectivele scontate, la Paris va trebui ca toată crema diplomației europene să se mobilizeze. Tot auzim despre acest potențial diplomatic al Europei și comisarul aș vrea să ne spună ce înseamnă asta, cum se va folosi acest potențial. Eu cred că pentru a face acest lucru trebuie ca schimbările climatice să fie o prioritate absolută în orice dialog pe care îl are Europa cu țările terțe și să nu uităm nici partea financiară. Într-adevăr, partea financiară ar putea să fie absolut determinantă când vine vorba de credibilitatea UE va trebui ca mesajele transmise de Uniunea Europeană să aibă o componentă de mediu, ceva legat de securitate de asemenea. În orice caz, să știți că puteți să contați pe sprijinul Ciprului. Noi deja am început să ne coordonăm în acest sens și uh, avem și niște acțiuni programate, planificate. Așteptăm mult de la conferința de la Paris. Eu sunt destul de optimist, însă, pe de altă parte, mă gândesc că pe undeva banii, importanța banilor uh, uh, vor avea ceva de spus, dar în mod pozitiv, pentru a obține rezultatele scontate. Mulțumesc foarte mult! Zoriniu Estive como membro do governo português na Cimeira de Copenhague. bem, domnule presidente. Am, um, am că aminte ce s-a întâmplat în 2009. Um, a fost o mare decepție. A trebuit uh, după aceea să trăim cu consecințele acelui eșec. Vrem acum însă să tragem învățămintele ca să facem progrese. Acum aș dori să Vă pun trei întrebări uh, esențiale. În primul rând vorbesc despre Uniunea Energetică. E nevoie de instrumente concretice pentru ca piața europeană energetică să aducă eficiență. Știți, domnule comisar, că interconexiunile vor ajuta în acest sens pentru că state cu, pentru ca state cu capacitate energetică mare să fie eficiență, eficientă și să uh, ducă la câștiguri uh, prin contribuția lor la rețele energetice în plus. Trebuie să ținem cont uh, de schimbările climatice și trebuie să um, adoptăm niște norme inteligente care să fie și favoarea consumatorilor. Și acum, o problemă cheie, cheie, domnule um, comisar, cred că e nevoie de multă diplomație. În doze mari, cu toții am văzut ce s-a întâmplat în ultimele Uh, momente de la summitul de la Copenhaga, când s-a încheiat acel uh, acord între China și Statele Unite care a dat în jos, a dus în jos proiectul uh, european. L-a slăbit, așadar trebuie să ne gândim foarte bine și la modul în care o legătură transatlantică ar putea să reprezinte o contribuție importantă pentru summitul de la Paris. Așadar, trebuie să ne gândim și la TTIP, să îl, um, să beneficiem de acesta pentru a avea o relație strategică în ceea ce privește clima cu interlocutorii noștri din Statele Unite. Mulțumim. Domnul Heck. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc pentru faptul că ați amănunțit acest program uh, pentru protecția mediului. adevărat, modificările androgine reprezintă una dintre cele mai mari provocări, de aceea trebuie să fim sinceri. Schopenhauer spunea deja că s-au spus prea multe uh, minciuni și nu mai este suficient timp pentru a spune tot adevărul. Eu nu cred că vom ajunge la acest obiectiv de menținere la 2 grade. Și acum aș vrea să uh, menționez și a spus uh, Karl-Heinz Florenz, care a fost foarte precis în acest sens. Punem accentul pe industrie, nu avem uh, curajul să vorbim cu consumatorii. Un alt, un alt coleg a menționat un lucru care lipsește din dezbaterea noastră. Un studiu din 2007 a arătat concret uh, cu ce corespundea cu producția mondială de carne. Se vorba despre 14,2, dar nu, este de fapt, reprezintă 18,3% din, din emisiile de gaze cu efect de seră. Consumul de carne ar trebui să se, uh, se pare că se va um, um dubla până în 2030. De fapt, creșterea va fi mult mai mare. Trebuie să fim sinceri cu cifrele și aș vrea să vă întreb, în aceste condiții, cum vreți uh, dumneavoastră să respecte acest obiectiv de 2 grade? Așa cum spunea și Florence, domnul Florence, trebuie să promovăm o adevărată revoluție, să intervenim, să ne gândim la modelul uh, alimentar, vacile acestea sfinte, sacre, trebuie să fie menționate, ca să mă refer concret la acest uh, uh cuvântul, pentru că acestea produc 400 litri de metan pe zi. Gândiți-vă ce înseamnă asta la nivelul întregii atmosfere. Și acum înmulțiți acest număr cu numărul de vaci de pe pământ. O să vedeți după aceea că metanul este mult mai important decât la dioxid de carbon. Vă rog să vă gândiți la aceste cifre. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Linas Balcis, um, care este membru al uh, um, Comisiei pentru Protecția Mediului din Seimasul Lituan. Nian. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, când vorbim despre legislație și mai ales despre foaie de parcurs după COP21 trebuie să ne gândim la o abordare foarte complexă în punerea în aplicare a um, acestor obiective. Dacă ne gândim uh, mașini electrice până în 2030, că acestea vor fi predominante în uh, transportul public din orașele noastre importante, E un obiectiv, dar trebuie să stabilim asta prin lege, astfel încât toate aceste mijloace de transport să circule pe bază de uh, energii uh, regenerabile, nu pe bază de energie nucleară, așa cum se întâmplă în țara în care ne aflăm astăzi. Este vorba de o abordare foarte complexă care ar trebui să permită combinarea obiectivelor noastre în ceea ce privește schimbările climatice și cele legate de energii regenerabile și eficiență energetică și apoi când e vorba de Uniune energetică trebuie să ne asigurăm că aceasta va fi bazată pe sursele regenerabile de uh, energie, pe tehnologiile moderne, nu pe uh, combustibili fosili. De asemenea, trebuie să fie bazată pe dezvoltarea de rețele inteligente și de tehnici. Noi trebuie să facem așadar uh, o legătură între planificarea urbană și investițiile în uh, surse de energie regenerabilă și de asemenea în uh, locuințe pasive. Cât despre dezbaterea legislativă dinainte de COP21, desigur că trebuie să încercăm să asigurăm obiective uh, obligatorii în parlamentele noastre naționale și obiective mai ambițioase, dar trebuie să ne, asigurim, să ne asigurăm că este viabil din punct de vedere economic să investim în aceste obiective. De asemenea, ne trebuie să ne gândim la faptul că aceste negocieri pentru COP21 coincid cu altele, cu negocierile privind TTIP, cu partenerii noștri americani. Aș sugera ca în TTIP să apară niște condiții foarte clare cu privire la includerea unor obligații legate de schimbările climatice, să fie pe picior de egalitate pentru ambele părți, pentru că altfel noi, Europa, o să ieșim uh, ca, pierdan, ca perdanți în, din aceste negocieri. Mulțumesc. Acum domnul Balțu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să spun la ce a spus uh, domnul Henry Cox despre uh, o mentalitate globală, dar acțiuni locale și am dat și exemple foarte bune de măsuri uh, pozitive în acest sens. A vorbit de asemenea de nevoia, despre, uh, de, nevoia de subsidiaritate și a dat exemplul țării sare, Luxemburgul, modul în care Luxemburg a, a contribuit la reducerea emisiilor sale de uh, gaze cu dioxid, cu efect de seră. Da, într-adevăr, trebuie să ne gândim la nivel uh, local, dar rezultatele trebuie să aibă o natură globală. Să nu uităm că Uniunea Europeană are și ea propria sa situație, propria sa poziție în ceea ce privește emisiile, dar mai sunt și alți actori importanți, Statele Unite, China, care uh, Uh, produc cam 42% dintre emisiile de dioxid, dioxid de carbon. Noi, dacă ne stabilim acest obiectiv de reducere cu 40%, eu nu cred că acest lucru va uh, duce automat la îndeplinirea obiectivului de 2 grade, pentru că mai sunt și alții parteneri de care trebuie să ținem cont. Așadar, rezultatul trebuie să fie uh, global. Trebuie să ajungem la o înțelegere, la un deal care să țină cont de toate aceste lucruri. Bineînțeles, uh, Luxemburgul se va afla la președinția Uniunii Europene la momentul respectiv și eu cred că va fi o țară care va avea un rol important uh, de jucat, uh, să se asigure că Uniunea Europeană va obține un rezultat bun și că va face o presiune constantă asupra uh, Uh, celor uh, emițătorilor mari de dioxid de carbon, pentru ca și aceștia să fie uh, angajați. Dar cred că, până la urmă, Luxemburg, un stat mic va avea un rol mare de jucat. Domnul Dans. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit multe idei interesante. Aș vrea să menționez faptul că 2015 reprezintă un an cheie atât în ceea ce privește schimbările climatice, cât și dezvoltarea. Și trebuie să ne asigurăm că cele două procese trebuie să fie legate, nu separate. Și am auzit uh, o idee foarte interesantă din partea domnului Leinen în ceea ce privește parteneriatele cu statele terțe. Și rugămintea mea față de comisie este aceea uh, să ne asigurăm că avem un mesaj clar, să nu trimitem uh, mesaje contradictorii în ceea ce privește poziția noastră, în ceea ce privește clima. După cum știți, e foarte greu să ajungi la un acord internațional, e foarte greu să ajungem la acorduri chiar și în interiorul Uniunii Europene. Însă, s-au dat uh, semnale de program de lucru care, de fapt, îngreunează această sarcină. Trebuie să corespundă nivelul nostru de ambiție și adevărat că e foarte bine că uh, suntem ambițioși în acest sens, dar această ambiție trebuie să corespundă la nivelul cuvintelor și la nivelul acțiunilor. Trebuie să dăm exemple bune de exemple de măsuri pe care trebuie să le aplicăm și trebuie să jucăm în continuare un rol de inițiativă, de lider, dar trebuie să convingem statele în dezvoltare să meargă pe calea noastră, dar în acest sens trebuie să trimitem un mesaj unitar și coerent și cred că acest lucru nu se întâmplă în acest moment. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să le mulțumesc tuturor membrilor parlamentelor în special celor 70 celor, membrilor prezenți și în special celor care au luat cuvântul. Acum am să invit uh, pe vorbitorii noștri de la prezidiu să răspundă, în special uh, domnului comisar care are multe întrebări la care trebuie să răspundă. Erlaube mir auf Deutsch zu antworten, weil äh, paar Beiträge in Deutsch gestellt worden sind. Domnul Cox, întâi, eh, dacă îmi permiteți, am să răspund eh, în germană, pentru că multe întrebări au fost adresate în această limbă, deci dacă îmi permiteți, voi răspunde și eu în germană. Mă refer în special la ultima întrebare în care s-a referit la președinția luxemburgheză. Adineaur am eh, încheiat prezentarea mea spunând că uh, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de coeziune. Ce înseamnă asta pentru mine? Înseamnă că e vorba de o coeziune a membrilor Parlamentului, ai Consiliului, ai tuturor instituțiile. Nu trebuie să fim divizați. Trebuie să ne exprimăm uniți pentru acest obiectiv de limitare la două grade. Știind că și noi avem uh, anumite slăbiciuni, că și noi s-ar putea să nu putem îndeplini aceste obiective. Însă, când e vorba de exemple, să știți că ele sunt numeroase. Mă gândesc, uh, de exemplu, la Germania, unde se poate arăta că într-o țară Uh, foarte industrializată, este posibilă încurajarea inovației uh, tehnologiilor economice și să se facă progres în acest sens. Apoi, în ceea ce privește participarea parlamentelor și problema aceasta care a apărut de finanțare, trebuie să vedem cum să ne achităm de datoria noastră istorică prin finanțarea acestei lupte împotriva schimbărilor climatice. Și cred că este foarte important rolul parlamentelor în acest context, pentru că parlamentele trebuie să își tragă la răspundere miniștrii de finanțe. Este un rol de control foarte important al, al parlamentelor. Și în încheiere, Aș spune că, da, autoritățile locale, teritoriale, comune, regiunile și așa mai departe trebuie să intervină. S-a um, adresat întrebarea cum ar putea să fie um, pusă în valoare intervenția acestor uh, autorități. A organizat o conferință la uh, Viena, unde a fost uh, prezent și comisarul pentru energie, de exemplu, și s-a spus acolo că este important să se facă un efort, să se dea niște ajutoare, un sprijin financiar pentru a arăta că, că autoritățile locale pot să reprezinte un exemplu. Domnul președinte, mulțumesc, se pare că aveți o sarcină foarte grea de îndeplinit, vă urăm mult succes. Și acum, domnul comisar uh, Canete, cred că mi-ar lua ore în șir să Um, răspund întrebările pentru că au fost și numeroase și dificile. Am să încerc să, să dau un uh, răspuns uh, global cumva, care să cuprindă mai multe întrebări, pentru că nu le pot răspunde individual. În primul rând aș vrea să pun în perspectivă ambiția Uniunii Europene, pentru că am văzut uh, că s-a spus că de fapt um, nu e, nu e ambițioasă, că e prea ambițioasă. Ei bine, IPPC-ul a stabilit că dacă ajungem la acest obiectiv de reducere la 2%, 2 grade, acest lucru va duce la o scădere cu 70% între 2010 și 2015. până în 2050, pardon, și că după aceea se ajunge la emisii zero până în 2100. Acestea sunt, de fapt, provocările globale cu care ne confruntăm. Sunt Mm, mm, sunt de fapt cele mai mari probleme ale secolului nostru, să luptăm împotriva acestor schimbări climatice. Pentru că dacă nu rezolvăm acest lucru, uh, omenirea se, se va confrunta cu niște probleme extrem de mari. Aceasta este sarcina noastră, dar dacă asta înseamnă o reducere de 40 până la 70% la nivel de emisii globale, înseamnă că statele dezvoltate ar trebui să-și reducă emisiile cu până la 80% în 2050 față de 1990. Dar în linie cu aceste obiective ale IPPC, trebuie să ne stabilim și noi angajamentele. Și la nivel internațional, pentru Paris, Uniunea Europeană pledează pentru um, un plan de reducere a emisiilor la nivel global um, cu 60% până în 2050 suntem cumva în aceste marje ale IPCC-ului. Deci ca să le respectăm, considerăm că obiectivul de la Paris ar, ar trebui să fie acela de a ne concentra pe 60%. E ambițios, dar e și realist. La nivel național, ce am făcut? Am stabilit un, un nivel de 40% la reduceri până în 2030, pentru că acest lucru uh, ne uh, încadrează pe o rută corectă de reducere uh, cu până la 80% până în 2050. Și ne facem treaba, pentru că am aprobat o reducere cu 40% a um, emisiilor de gaze cu, cu efectele seră la nivel intern am auzit că în Spania, în trecut, dar și în alte state, obiectivele um, au fost um, îndeplinite prin credite internaționale, nu prin măsuri interne. Asta a fost cazul în cazul obiectivelor protocolului de la Kyoto, dar acum lucrurile trebuie să se schimbe. Deci trebuie să îndeplinim aceste obiective, cele de 40%, la nivel internațional. Da, ținta este o ambițioasă și o să vedeți că țintele care se discută în acest moment, de exemplu, um, Elveția și-a asumat 30%, nu 40% la nivel intern. Norvegia și Uniunea Europeană spun 40%, Mexic are o țintă mai scăzută. De asemenea, când am um, ținut uh, discursul, mi s-a spus că delegația Rusiei și delegația Statelor Unite s-au angajat că mâine o să-și prezinte contribuțiile preconizate stabilite la nivel național. Dacă așa sau lucrurile, um, în cadrul acestor contribuții, uh, aceste, aceste contribuții vor fi clare până um, um, la sfârșitul acestui trimestru. 40% această reducere ne obligă să avem și 27% regenerabile. Noi am spus 25% cel puțin, există și o măsură, o tendință progresivă. Uh, dacă folosim credite internaționale, putem să ajungem și la mai mult. Dar să vedem acum care vor fi toate angajamentele care vor fi asumate, contribuțiile acestea. INDC. De asemenea, trebuie să ne gândim la eficiența energetică, 20-40%, și atunci să ne gândim care este rolul Parlamentului European, pentru că uh, Comisia va căuta să fie obiective de îndeplin pentru toate statele membre, iar parlamentele naționale, în fiecare stat în membre, uh, sunt cele care controlează ce fac guvernele și se asigură că, la nivel intern, în fiecare stat al Uniunii se îndeplinesc aceste obiective. Pentru că trebuie să facem acest lucru și individual pe stat membru și la nivel uh, de Uniune Europeană, cele 28 de state, pentru că Parlamentul ratifică aceste um, angajamente. Ele trebuie să monitorizeze că acestea sunt îndeplinite ulterior. Indiferent care este mixul energetic, uh, cele 194 de părți pot să-și aleagă acest mix, însă uh, Uh, indiferent de acesta, reducerile trebuie să fie reduse cu 40%, trebuie să fie 27% regenerabile și trebuie să crească eficiența energetică. De asemenea, Parlamentul European, europene trebuie să facă o muncă diplomatică. Primul lucru pe care îl va face Comisia va fi să pună în aplicare regulamentele, pentru că în multe state membre problema transpunerii este mare. De exemplu, directiva privind eficiența energetică nu e pură, bine pusă în aplicare, nici uh, cea care vizează economisirea la nivelul um, clădirilor. Um, apoi, în unele state, țintele privind regenerabile nu vor fi îndeplinite. Deci, în primul rând, trebuie să se controleze o punere în aplicare corespunzătoare a legislației existente și apoi să facem un follow-up în ceea ce privește situația regenerabilă, astfel încât să stabilim cu Parlamentul European și cu parlamentele europene care sunt problemele și ce e de făcut. De asemenea, Um, ne gândim la obiective. Pe 2025, de exemplu, dar nu, la Paris va fi vorba de lucruri care vor fi aplicate începând din 2020, dar obiectivele vor fi, vor fi revizuibile la fiecare 5 ani, pentru că trebuie să vedem, să ne evaluăm nivelul de ambiție. Odată ce vor exista aceste decizii, le vom examina. Uniunea Europeană, împreună cu colaborarea altor state, dintre care Marocul, uh, vrea să organizeze o conferință care să evalueze toate aceste INDC-uri, aceste contribuții preconizate, să vadă dacă sunt suficiente. Însă Parisul va fi un proiect uh, dinamic, în evoluție, în care trebuie să ne evaluăm permanent nivelul de ambiție. Lucrul important este să avem o țintă globală pentru 2050 care să fie vehiculată. Noi ne-am dorit ca uh, acordul să ia forma unui uh, protocol în cadrul UNFCCC și trebuie să um, existe un acord care să fie ratificat după aceea. Nu să se spună că um, toate statele se ratifice, dar state care să reprezinte cel puțin 80% dintre emisiile globale. Însă vorbeam despre această revizuire la fiecare 5 ani. Trebuie să ne consolidăm nivelul de ambiție și să schimbăm politicile interne dacă e cazul. Însă, în acest sens, ne trebuie transparență și răspundere pentru a evalua dacă emisiile, dacă țintele legate de emisii și de degreme s-au îndeplinit sau nu ceea ce trebuie să fie conform cu anumite norme care uh, să fie aplicate la nivel internațional. Trebuie să ne îmbunătățim uh, acțiunea. Nu putem, nu putem să facem greșelile de la Kyoto și nu putem să facem uh, nici greșelile pe care le-am făcut la Copenhaga. De aceea este foarte important ca de aici, de acum până la Paris, să desfășurăm o activitate diplomatică intensă. Și de asemenea trebuie să aducem și garanții. De asemenea am pus în aplicare un plan de diplomație al Uniunii Europene. Desigur, coordonat cu președințiile, cu președinția franceză. Trebuie să ne coordonăm uh, eforturile, să trimitem aceleași mesaje. Ne-am întâlnit uh, săptămâna trecută la Paris cu Laurent Fabius și cu Segolen Royal pentru a ne asigura că există coerență. Toți miniștrii de externe europene au hotărât că, de fapt, această conferință este o prioritate de vârf. Uh, și au spus că va apărea mm, foarte, ca subiect foarte important la toate formele internaționale, G7, G20 și așa mai departe, la toate reuniunile de nivel înalt, pentru că trebuie uh, că avem peste 3.000 de delegați europeni în uh, ambasade, aproape 19.000 de diplomați în întreaga lume. Deci trebuie ca toate, toți aceștia să fie implicați în angajamentele de atenuare a efectelor um, schimbărilor climatice. De asemenea, trebuie să ne gândim că nu e ușor să faci, ușor, să faci aceste planuri, să le pui la punct înainte de conferințe de la Paris. De asemenea, trebuie ca măsurile noastre să fie coordonate. Avem o inițiativă pe care am lansat-o în luna martie în acest sens. Uh, e concentrată pe statele în curs de dezvoltare care au nevoie de sprijin. Sprijinul să fie proporționat, desigur. Și avem desigur multe obiective pentru discuțiile de la Paris, dar în primul rând trebuie să ne ferim la transferul de tehnologii și de asemenea acesta e foarte important pentru angajamentele de atenuare ale statelor în curs de dezvoltare și, bineînțeles, subiectul foarte important al finanțării. E foarte clar că la capitolul finanțare, acordul din 2015 ar trebui să reflecte angajamentele tuturor părților de a mobiliza finanțare eh, și să o transformă de la nivel național la nivel internațional. De asemenea, trebuie ca toate părțile să-și îmbunătățească contextul uh, național pentru facilitarea de investiții. Dacă nu există planuri de investiții care să faciliteze investiții în acest sens, va fi imposibil ca finanțarea privată să vină să ajute statele în curs de dezvoltare. Eh, mainstream în policy. Sigur că politicile climatice trebuie să fie pe prim planul tuturor celorlalte uh, domenii politice. Noi am făcut asta uh, la, nivel, uh, la nivelul Comisiei și facem o analiză să vedem dacă vom realiza obiectivele până în 2020. Monitorizăm îndeaproape situația, însă câteodată suntem prea pesimiști când vorbim despre tot ce înseamnă finanțare. Uh, Iată, o evaluare din 2014 a fost făcută de către un comitet permanent financiar și ne arată că în ultimii ani au fost alocate uh, sume importante uh, pentru țările în curs de dezvoltare. Este un raport independent care ne spune că între 40 și 175 de miliarde uh, Bun e vorba de finanțarea din surse publice și private și s-au îndreptat dinspre țările dezvoltate înspre țările în curs de dezvoltare. Deci, iată, chiar dacă utilizăm cele mai uh, pesimiste estimări, uh, totuși donatorii internaționali au, uh, dau dovadă de dorință de a aloca măcar 100 de miliarde de dolari până în 2020 pe ani. Bun, suntem în direcția cea bună, dar este uh, dificil de făcut un calcul estimativ. De ce acest uh, grup de supraveghere, iată, are estimările acestea între 40 și 170, care nu sunt estimări atât de precise. Dar totuși, doar în 2014 am uh, contribuit cu 9,5 uh, miliarde de finanțare prin subvenții, prin împrumuturi pentru țările în curs de dezvoltare și în plus Se mai vorbește și mai putem vorbi și despre angajamente de 10 milioane de dolari pentru fondul verde, din care 4,6% provenind din uh, spre statele membre. E clar că ministrii de finanțe vor fi implicați, de exemplu președinția luxemburgheză uh, va ține cont de capitolul financiar în uh, consiliile informale și vom și cere participarea uh, ministrilor de finanțe la luarea de decizii. De nu e vorba doar de miniștri de mediu. Pentru că e nevoie și de implicarea ministrilor de externe, ministrilor de finanțe și ministrilor de mediu în tot ceea ce înseamnă uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Abordarea noastră este una holistică, este unica posibilă pentru a rezolva aceste probleme. Bun, uh, am mai fost o întrebare foarte punctuală privitoare la problemele agricole și utilizarea terenurilor. Sigur că domeniul silvic și domeniul agriculturii sunt incluse în acel angajament de 40% intern și sunt incluse în efortul pe care trebuie să-l facem. Pentru un moment, noi coordonăm Uh, cu comisarul Hogan pentru agricultură vom vedea cum rezolvăm această problemă, pentru că e clar că sunt unele state membre care au preocupări majore în legătură cu sistemul LULUFC, de schimbarea locării, afectării terenurilor. Uh, însă, bun, vom uh, conlucra de aproape cu Comisarul pentru Agricultură ca să găsim cea mai bună soluție, ca să rezolvăm această problemă. De asemenea, a mai fost o întrebare cu eforturile de atenuare în ce privește utilizarea de terenuri și dacă vor avea impact asupra securității alimentare. Comisia consideră că aceste eforturi de atenuare au beneficii posibile atât, atât pentru uh, producție, adaptare și atenuare și ne-am redus emisiile în sectorul agricol cu 20% din 1990 încoace și am menționat totuși uh, producția uh, alimentară cu ajutorul inovării, inovării care în Europa este foarte importantă și ne poate ajuta să avem și obiective ambițioase de climă, dar să continuăm și cu dezvoltarea noastră economică și în, agri- în domeniul agricol. Sigur, sigur că ambițiile în domeniul climei. Uh, trebuie să implice toate sectoarele economice. Că dacă toată lumea își asumă aceleași angajamente sau angajamente similare, cu același nivel de ambiție, dacă sigur și partenerii noștri, China, Rusia, Brazilia, Canada, Australia, dacă toate își asumă aceleași angajamente și există o situație de egalitate, uh, Asta e foarte important. De aceea, în sectorul uh, ITS, avem și uh, prevederi legate de relocarea uh, industriilor cu importante emisii de dioxid de carbon. Încercăm cu un regulament să rezolvăm și problemele acestea legate de relocare. Avem discuții cu parlamentele naționale și, sigur, cu Parlamentul European că nu va fi ușor uh, de rezolvat această problemă. Vom avea de lucru cel puțin în următorii doi ani. Însă vreau să mai transmit un mesaj și anume că putem fi lideri în lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru că facem lucrurile acestea împreună. Noi cerem și un nivel ridicat de ambiție uh, internațional, dar acționăm la nivel intern. Noi uh, dăm exemplu pozitiv. Va fi dificil de făcut trebuie să intrăm în joc cu multe elemente legate de inovare, să, co- să combinăm și dezvoltarea economică cu obiect- obiectivele ambițioase, dar până acum am reușit. Pentru că trebuie să ne gândim uh, la ce s-a întâmplat în trecut, am redus eficiențele, am, am, am, am redus uh, am redus, mă scuzați, emisiile de dioxid de carbon, dar am, am reușit să înregistrăm și o creștere a PIB-ului și așa cum am făcut-o în trecut, putem să facem și în viitor. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, spune președintele. Bun, acum uh, am încheiat uh, prima sesiune. Invit alături de mine pe domnul comisar Vela și pe domnul Hans Brunings, director executiv al Agenției Europene de Mediu AEM pentru a avea cea de-a doua sesiune eh, de discuții. Mulțumesc eh, domnului Cox, eh, mulțumim domnului comisar Miguel Arias Caniete pentru o dezbatere de mare calitate și pentru că a reușit să răspundă tuturor întrebărilor care au fost adresate. Mulțumesc și reprezentantului Guvernului Leton pentru uh, un discurs foarte interesant. dear colleagues, honorable guests, uh, due to the time we have to start immediately with the second. Uh, stimați invitați, haideți să începem, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție. Începem a doua sesiune. Mulțumim domnului comisar Carmenu Vela și directorul executiv al Agenției Europene de Mediu, domnul Brunings, pentru că sunt aici alături de noi. Trebuie să alocăm timp suficient și pentru dezbatere, așadar rog uh, intervenienții să respecte strict uh, timpul alocat, adică maximum 10 minute. Încep uh, prin a da cuvântul domnului comisar Vela, comisar pentru mediu, afaceri maritime și pescuit. Dar vreau să rog pe toți invitații și membrii ai Parlamentului European și pe ceilalți invitați, eh, cei aflați în sală, să păstreze liniștea ca să putem asculta pe domnul comisar Armenu Vela. Mulțumesc, Giovanni, și stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Naționale. Am așteptat cu interes această reuniune. Eu am fost eh, membru al Parlamentului Maltez eh, timp de aproape 40 de ani deci pot să-mi dau seama că uh, parlamentele naționale au de jucat un rol cheie în uh, asigurarea nivelului de legitimitate democratică, transparență, responsabilitate și de aceea salut uh, ideea președintelui Juncker pentru a strânge legăturile dintre Comisie și Parlamentele Naționale și pentru o conlucrare mai coordonată. Uh, sunt și eu de acord că trebuie să avem un astfel de parteneriat și voi avea discuții sistematice cu domniile voastre, atât în întâlniri interparlamentare, cât și prin dialoguri politice, cum este cel de astăzi. Uh, iată, e foarte bine să începem deja acest dialog încă de astăzi, când avem așa o ocazie deosebită ca să vorbim despre cum putem Uh, trece înspre o economie inovatoare cu uh, emisii reduse uh, și cu surse de energie regenerabilă. Colegul meu, Hans, vă va prezenta imediat ce se întâmplă cu starea actuală a lucrurilor și cu provocările care ne așteaptă. Nu vreau să vorbesc eu în locul lui, mă voi limita la spune că raportul ne demonstrează că politicile Uniunii Europene um, au adus în uh, îmbunătățiri în viața de zi cu zi a cetățenilor în ultimii cinci ani. Avem un aer mai curat, avem apă potabilă mai bună, uh, reciclăm mai mult, uh, trimitem mai, multe, mai puține deșeuri spre halde, dar și politicile de mediu ne ajută la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică de asemenea. Însă, raportul despre care vorbesc ne și avertizează că dacă scenariul continuă ca și până acum, nu vom putea uh, Uh, să ne realizăm obiectivele uh, pentru 2015, uh, ceea ce înseamnă că, iată, ne afectează schimbările globale, schimbările climatice, schimbările demografice, schimbările în modul de viață, toate aceste tendințe exercită presiuni în plus asupra planetei noastre și pentru că trăim într-o lume interconectată, E clar că e nevoie de o gândire comună și de acțiuni comune, atât la nivel european, cât și la nivel global. Iată, situația fiind aceasta, Comisia și eu însumi trebuie să acționăm și domnile voastre la fel trebuie să acționez și sunt, sunt niște, să acționați și sunt uh, și niște domenii cheie pe care trebuie să ne concentrăm. În primul rând, trebuie să uh, luptăm împotriva deficitului nostru de resurse, pentru că sistemul nostru economic utilizează deja resursele naturale în mod ineficient, destul de ineficient. Că multe din resursele noastre sunt risipite. De exemplu, în 2010-2012 doar 36% din uh, resursele noastre în deșeuri au fost reciclate într-adevăr și până în 2050 vom avea nevoie de trei ori mai multe resurse decât în, la momentul actual. Cererea globală de alimente fi, și uh, furaje uh, va crește cu aproximativ 70%. Apoi uh, încercăm, sigur, să rezolvăm și quadratura cercului. Mai multă creștere, dar mai mic impact asupra uh, mediului, dar să avem și bugete corespunzătoare. Ehm, să vedem cum rezolvăm această problemă. Personal, eh, sunt din ce în ce mai convins că singura soluție ar fi să schimbăm și să ne aducem la zi radical modul de producție și modul de consum. Trebuie să continuăm uh, procesul de producție, e clar, Însă toate procedurile ineficiente trebuie eliminate treptat din Europa până când utilizarea eficientă a resurselor devine parte integrantă a tot ceea ce întreprindem. Asta în sine va duce la o stimulare a inovării și competitivității și în același timp ă, va ajuta la creșterea noastră economică. Însă, cum realizăm toate acestea? Cum ă, reușim să utilizăm mai eficient ă, resursele noastre? Putem uh, utiliza un mix uh, cu instrumente, uh, luptând, luptând pe două fronturi paralele. Un proces de optimizare ca să fim mai eficienți și, în același timp, o economie după un model circular, cu refolosirea și reutilizarea materialelor în producție după utilizare. O uh, eficiență a resurselor e o componentă eficientă a politicilor date de materii prime și a strategiei 2020 pentru o creștere uh, inclusivă, durabilă și inteligentă. Și de asemenea va figura și în uh, obiectivele pachetului uh, de climă și energie. Conceptul economiei circulare, pe de o parte și pe de cea, uh, a fost uh, o idee deja uh, în anii, care a apărut în anii 60 încă ne aflăm încă într-un, uh, într-un context de economie linear, lineară, însă totuși trebuie să adoptăm și să trecem la, pro, la modelul uh, circular, deci începând cu extragerea materiilor prime, uh, producția, consumul, repararea, aducerea la zi, până la reutilizarea din nou la nivelul materiilor prime. Uniunea Europeană trebuie să se afle în prim planul uh, acestei dezvoltări, că dacă nu am comit o mare greșeală, uh, nu putem uh, să ne permitem să pierdem acest tren. De aceea, pachetul pentru economia circulară pe care l-a prezentat Comisia până la sfârșitul acestui an va depăși chestiunile legate de deșeuri, ci se va ocupa de întregul ciclu economic pentru fiecare țară în parte. Abordarea pe care o pregătim uh, se va gândi cum să utilizăm mai inteligent uh, materiile prime, uh, utilizarea produselor, repararea produselor, proiectarea produselor și se va referi și la reciclare. Explorăm și diferite tipuri de stimulente și instrumente bazate pe piață, Uh, pentru a duce și investițiile necesare și pentru a promova tranziția spre această economie 100% circulară. Dorim să dăm un semnal clar și pozitiv către cei care își doresc să investească într-un astfel de model economic și pentru ca și sectorul privat să se bucure de uh, siguranța juridică de care are nevoie. Acest pachet uh, va prevedea investiții în deșeuri, în uh, managementul apei, în reabilitarea siturilor contaminate, protecția solului și alt, alte stimulente care trebuie uh, să intre în joc pentru ca și investițiile să se adapteze unui nou model. Apoi avem un program de cercetare până în 2020 cu care investim din ce în ce mai mult în uh, inovare, și în uh, soluții care să se bazeze pe uh, utilizarea eficientă a resurselor. Infrastructura, clădirile, sistemul energetic uh, de astăzi probabil că vor exista după același model și după 2015, desigur, și deciziile de investiții luate astăzi își vor face simțite efectele în ziua de mâine. Deci trebuie aliniate la viziunea celui de șaptele plan de acțiune ca să putem uh, să nu uh, afectăm atât de mult mediul planetei. Sigur că nu noi suntem singurii care spunem că aceste politici uh, de mediu contribuie la creștere și ocupare. Chiar dacă ne gândim doar la legislația solidă în domeniul mediului de care dispunem deja, totuși dacă ea nu este aplicată în practică, ne costă aproximativ 15 euro pe zi, conform uh, ultimelor studii. Uh, probabil că până în 2020, dacă aplicăm aceste legi, vom crea sute de mii de locuri de muncă. De exemplu, planul pentru apă, dacă va fi pus în aplicare corect, va îmbunătăți eficiența utilizării apei, Uh, pentru că noi încă risipim 20 până la 40% din resursele avute la dispoziție de apă potabilă. Deci ar trebui să fim mult mai ambițioși și în ce privește punerea în aplicare a legislației noastre. Vă reamintesc că susținerea financiară este la dispoziție în Uniunea Europeană. Deci, administrațiile naționale și regionale pot uh, oferi avantaje și pentru firmele locale. Uh, Apoi există și ceea ce înseamnă impozitarea în materie de mediu. Este o chestiune delicat, delicată și nu sugerez eu că ar trebui să vină soluții de sus, de la comisie. Însă e o opțiune care ar putea produce venituri până la 200 de miliarde pe an uh, pentru cele 28 de state membre. În plus față de negocierile pentru climă uh, pe care le-a discutat până acum, prioritatea internațională a președintelui Juncker pentru acest an uh, este agenda post-2015. În septembrie, șefii de stat uh, vor trebui să-și dea acordul pentru un cadru prin care se va implementa uh, tot ce s-a uh, convenit la Rio Plus 20. Deci, dar luna trecută, Uniunea Europeană, care a fost un uh, jucător activ în tot acest proces, a elaborat o comunicare cu trei obiective sau trei puncte principale uh, principiile generale ale acestui parteneriat, cu propuneri specifice în legătură cu fiecare țară își poate aduce contribuția și și uh, metode pentru a monitoriza asumarea responsabilității și uh, procesul de revizuire, pentru că vrem să ne asigurăm că avem o agendă durabilă cu angajamente clare pentru fiecare țară și un cadru pentru ca toți actorii implicați să-și asume propria responsabilitate. Eu voi conlucra de aproape cu doamna vicepreședinte Mogherini și cu domnul comisar Mimița pentru a susține rolul de lider al Uniunii Europene în acest proces. Comisia va uh, colabora și cu Germania, care uh, a făcut din utilizarea eficientă a resurselor una din prioritățile președinției sale a grupului G7 și susținem alianța G7 uh, așa cum a fost ea propusă de către președinție în acest sens. Doamnelor și domnilor, 2050, până, până în 2050 mai sunt doar 35 de ani. <laughs> Poate părea un termen îndepărtat, însă trebuie să începem munca încă de pe acum um, Iată, cum, așa cum spune raportul privitor la starea mediului, trebuie să menținem coerența la mai multe niveluri, de la nivel global până la nivel local și încercăm să avem coerență pe trei niveluri diferite. În primul rând, nivelul global, cu angajamentul nostru spre perioada uh, și procesul post-2015. Un al doilea nivel, nivelul european, Uh, pentru calitatea aerului, a apei, uh, a agriculturii și a pescuitului și, în al treilea rând, nivelul local, ajutând statele membre, regiunile și orașele să pună în aplicare legislația de mediu. Sigur că vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru că această coerență să existe și în uh, decadele următoare. Pachetul nostru pentru economia circulară poate marca demararea unui nou sistem care să fie la înălțimea provocărilor care ne așteaptă. Uh, prin el va începe un proces care va, sperăm noi, va schimba și mentalitatea oamenilor și comportamentul acestora. E vorba de o revoluție culturală, la fel ca o revoluție juridică, o revoluție care să permită tuturor, mă rog, producători, vânzători, consumatori, Uh, să își schimbe um, comportamentul. Vrem să arătăm oamenilor noștri că putem uh, să aducem o contribuție însemnată și uh, să avem o acțiune care să-și facă simțite efectele peste 35 de ani. Din aceste motive și în acord cu invitația adresată dumneavoastră de vicepreședintele Comisiei, domnul Timmermans, în programul anual de lucru al Comisiei pentru 2015. Sunt bucuros să vin în fața Parlamentului dacă aveți nevoie de alte dezbateri în legătură cu legislația care este pregătită și mai ales, sigur, în domeniul meu de responsabilitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Îi dau cuvântul uh, domnului Blunix de la Agenția Europeană pentru Mediu, director executiv. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta raportul nostru. Odată la 5 ani, Agenția Europeană pentru Mediu prezintă cele mai noi și mai bune cunoștințe pe care le avem noi și provenind de la țările membre în ceea ce privește uh, statea, starea mediului, iar Carmen Novela a prezentat principalele rezultate și o să încerc cumva să intru în uh, amănunt. Am uh, câteva slide-uri pe care le-am uh, prezentat pe acest uh, ecran, nu foarte performant, probabil. Uh, ce facem noi? Încercăm să combinăm în mod sintetic cunoștințele disponibile. Raport disponibil în 23 de limbi, vom avea și alte versiuni în curând. Încercăm, deci, să compilăm datele în uh, mega sau mega tendințe și scrierea acestor date europene în contextul uh, mondial. Avem date privind calitatea aerului, calitatea apei și așa mai departe, avem uh, rapoarte pe țară, mm, rapoarte de rezumat de câte patru pagini și avem și rapoarte care se concentrează pe anumite țări. Avem mai multe tipuri de raporturi, rapoarte. În primul rând, cel legat de achiul comunitar, apoi tendința la orizontul anilor 2020-2030 ținte, obiective și avem și o privire către 2050, moment în care ne dorim o economie cu resurse scăzute de dioxid de carbon, economie verde și un impact semnificativ asupra sănătății populației în uh, Europa. Care sunt principalele rezultate ale raportului? și încerc să merg pe planșa care mă interesează, dacă pot. Iată, principalele mesaje conținute. În primul rând, politicile de mediu, când sunt ambițioase, bine definite și bine implementate, asta e foarte important, implementarea, ele aduc mai multe rezultate în Europa, clare. Un mediu conjurător mai bun, un uh, mediu mai sănătos pentru cetățeni și mai propice, inclusiv din punct de vedere al beneficiilor economice. Cât privește provocările, viitoare în Europa, ele sunt legate în principal de modelul de producție și de consum. Există mai multe sisteme astfel. În primul rând, sistemul energetic pe care l-a discutat mai devreme, apoi sistemul de agricol și de producție a hranei, transportul de transport și uh, de mobilitate și apoi uh, sistemul uh, urban și de mediu. Există mai multe uh, Uh, lanțuri valorice care de, de asemenea sunt transversale acestor sisteme. Deci avem mai multe, multe aspecte aici. Mm, concluzia este că avem nevoie de politici mai ambițioase dacă dorim să ajungem la obiectivele din 2050. Um, abordarea actuală, incrementală, treptată, nu este suficientă, se pare. Însă chiar și acești pași sunt importanți către uh, o competitivitate a Europei. Bun, uh, Parlamentul nostru este foarte dinamic pentru că văd că sar de la un slide la altul foarte repede și vreau să vă arăt ceva. Da, acest grafic mă interesa și avem, pe de o parte, evoluția în timp a economiei Uniunii Europene a PIB-ului său și a ocupării în Europa. Astea sunt unul, unul dintre cele două cel, din aspectele analizate. Și având în vedere e, eh, contextul, putem să vedem că există mai multe tendințe și aceste, aceleași date pot să fie îndreptate și din perspectiva exporturilor și așa mai departe. Economia verde, în ciuda tuturor problemelor recente, a rezistat foarte bine și este în plină expansiune. Aici, aici este planșa pe care noi am numit pianul, seamănă cu un pian. În mijloc avem mai ales culoarea verde-galbenă, care înseamnă că am reușit să ne descurcăm uh, în ce privește eficiența energetică, am redus poluarea, aer mai curat, apă mai curată. De asemenea, rezultate destul de bune în ce privește eficiența resurselor și deșeurile. Dacă vă uitați uh, la partea inferioară, avem o viziune pe ecosistem și impactul mai amplu asupra sănătății mediului și a sănătății populației și situația este mai proastă. Veți vedea că perspectivele pe 20 de ani sunt uh, mai negative, culoarea uh, roșie și galbenă predomină. Dar asta nu este o fatalitate. Politicile noastre uh, pot să ducă la o înverzire a acestui pian și roșul să se transforme în verde și spun asta și în atenția uh, sectorului privat care și el ia hotărâri și el uh, influențează foarte mult uh, modelele de consum și de producție. Acum aș referi la energiile regenerabile și la consumul de energie. Este clar că din anii 90 încoace a crescut, dar nu mult, consumul energetic. Dar asta numai în 20 state membre din cele 33 membre ale Agenției Europene pentru Dezvoltare. A crescut și ponderea folosirii regenerabilor în mixul energetic. Eficiența energetică de asemenea a crescut, dar trebuie să potențăm acest proces dacă dorim să atingem obiectivele. Poate că nu vedeți toate numele de țări, dar să știți că există diferențe mari între primele țări fruntașe și ultimele în Europa. Există mari diferențe în ce privește implementarea anumitor politici și atunci va trebui ca toată lumea să se miște în aceeași direcție. Ce privește eficiența resurselor și uh, a folosirii materialelor și a productivității, vedeți că per capita consumul de materiale, de resurse materiale a crescut și nu în 13, a crescut în 13 țări și a scăzut în 19 țări. Iată, deci o situație foarte diferită de la o țară la alta. Multe dintre aceste creșteri sunt datorate investițiile, investițiilor în infrastructuri uh, importante pe când scăderea este cauzată de criza economică și de uh, sectoare întregi care au fost afectate, cum ar fi cel al construcțiilor. Următoarea planșă arată foarte bine că există într-adevăr discrepanțe foarte mari de la o țară la alta în ceea ce privește deșeurile. Ne descurcăm mai bine astăzi cu uh, deșeurile, însă nu știm dacă vom avea, uh, vom atinge obiectivele Uh, pentru că, încă o dată, sunt țări care n-au atins uh, cei 30%, unii sunt chiar sub 20%, alte țări, în schimb, au mers mult de departe, la 50-60%. În ce privește problema cu atenuarea efectelor schimbărilor climatice, știm foarte bine că unele dintre țările noastre merg dincolo de ambițiile și au mers dincolo de ambițiile de la Kyoto și au depășit angajamentele în materie de reducere a gazelor cu efect de seră. <clears throat> Dar între 2013 și 2020 avem cel puțin o duzină de țări care uh, trebuie să facă mai mult, au nevoie de măsuri suplimentare. Uh, Acum, ce ne așteaptă pentru viitor și cu asta voi încheia, domnule președinte, noi credem că inovarea va avea rolul principal, permițând Europei să atingă obiectivele sale pentru 2050 și chiar cele intermediare pe 2020, pe 2030. Ne gândim aici și la economii și la inovații de tip tehnologic, economic și social, sociale pentru o economie mai ver, verde. Asta înseamnă inovații de nișă și Europa este astăzi lider în acest domeniu. Ne gândim de asemenea la cercetarea finanțată din bani publici, uh, Orizont 2020, etc. Sunt programe importante. Iar uh, investițiile cu viziune pe termen lung, dacă mă gândesc la ele, vorbim aici despre investiții mari, substanțiale, dar care trebuie să ne orienteze către viitor pentru a avea o economie verde. Și ce se descrie din raport ar fi că avem nevoie de investiții pentru o decarbonizare a societății, locuri de muncă din economia circulară, servicii de ecosistem și uh, limite apoi sănătatea populației și bunăstare. De asemenea, comisarul a menționat uh, problema fiscalității în acest domeniu. Există potențial aici și, din potrivă, taxele uh, de mediu au scăzut în ultima vreme, în ultimii cinci ani și multe investiții băguboase astăzi în economia clasică uh, ar merita să fie uh, Uh, reorientate către economia verde. Pe lângă aceste investiții strategice, planul lui Juncker, dar și fondul verde pot să fie într-adevăr uh, pârghii pentru a atinge aceste obiective și dacă ne gândim la perspective, vorbim despre 100 de miliarde pentru fondul de mediu și dacă ne-am întoarce către piețele private, am avea în obligațiuni un, uh, o mie de miliarde, ceea ce ar însemna într-adevăr sume suplimentate și de alte fonduri, cum ar fi fondurile de pensii. Există multe alte surse care ne pot aduce miliarde și miliarde, deci sursele și obligațiunile și acțiunile pot fi folosite. Uh, în orice caz, uh, când ne gândim la Europa și la protecția mediului, cred că succesele nu au lipsit în ultimii 40 de ani. E clar că pentru viitor avem uh, aturi, știm ce să facem, putem să ne plasăm ca și uh, actori competitivi față de alte regiuni. În ciuda crizei, situația s-a menținut, ba chiar s-a bunătățit în sectorul economiei verzi și pur și simplu e vorba de o alegere rațională aceea de a continua cu aceste politici care au fost trasate prin al șaptelea program cadru și prin achiul comunitar. Veți găsi mai multe date în acest sens pe site-ul nostru internet, în mai multe limbi europene. Și dacă aveți întrebări, vă încurajez să contactați agenția noastră și noi vă vom da toate informațiile pe care le avem la dispoziție și pe care le puteți folosi dumneavoastră în Parlamentele Naționale. Mulțumesc foarte mult! Acum putem să începem dezbaterea. Întrebări, răspunsuri, comentarii, observații. Domnul Octavian Motoc, membru al Comisiei de Mediu în Senatul României. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte posibil ca obiectivele ambițioase ale Uniunii Europene în privința reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră să fie atinse fără ca efectele la nivel global să fie unele spectaculoase. Este clar că noile constrângeri de natură economică ce vor fi impuse statelor membre vor crea repercusiuni importante, în special pentru țările mai puțin dezvoltate, cum este și România, pe care o reprezint astăzi aici. Va exista un proces care s-a manifestat și până acum, a unui transfer de activități mai poluante către țări terțe slab dezvoltate. Dacă Uniunea Europeană poate interveni mai puțin asupra legislațiilor naționale în materie ale statelor terțe, ea poate exercita anumite presiuni asupra companiilor europene care vor avea reacția de a-și transfera activitatea în aceste state slab dezvoltate cu legi mai permisive în domeniu. Cred că trebuie să găsim acele instrumente prin care să determinăm aceste companii să-și poată transfera aceste activități numai în condițiile respectării legislației de mediu la nivelul Uniunii Europene, determinându-le să se mulțumească doar cu avantajul unei forțe de muncă mai ieftine. Vă mulțumesc! Thank you very much. And now uh, I give the floor to Fran. Mulțumesc. <clears throat> Domnul Franz Trec vicepreședinte Comisia Infrastructuri și Mediu din Adunarea Națională Slovenă. Mulțumesc foarte mult. O să continui limba mea maternă, limba slovenă. <clears throat> Adunarea Națională a Sloveniei este foarte mulțumită de tot ce înseamnă ambiții în acest domeniu Uh, dorim să depășim epoca aurului negru. Ne dorim, într-adevăr, o intrare în epoca decarbonizării și dorim ca Europa să fie responsabilă în acest sens. Am vorbit și s-a vorbit despre energii curate. De ce nu energia geotermică, care poate n-a apărut suficient de pregnant în dezbaterea noastră, dar care ar fi obiectivul acestei dezbateri până la urmă? S-a discutat uh, despre nivelurile la care discutăm subiectul uh, local, regional, național, european, dar avem și comunități foarte mici care sunt autosuficiente când vine vorba de aprovizionarea cu energie sau cu alte resurse. De pildă, în Slovenia, în ultimele zeci de ani, uh, alimentele, uh, <clears throat> aprovizionarea cu alimente nu mai pune probleme așa cum se întâmpla în trecut. Bun, asta este și ceva legat de evoluția agriculturii noastre. Pe de altă parte, avem și această uh, tendință unor comunități de a se auto-apriziona cu energie. Dar aici, dacă dorim asta, de multe ori companiile mari uh, ne împiedică. Într-adevăr, problematica este una globală, însă să nu uităm nicio clipă că avem nevoie și de o nouă abordare, o nouă abordare regională a politicilor noastre și astfel, prin acest domeniu, prin acest nivel regional, vom putea să traducem la fața locului și problemele sau și politicile europene. S-a vorbit despre strategii de specializare inteligentă și de alte lucruri, însă avem nevoie și de o viață la țară inteligentă. Unii colegi au vorbit despre folosirea metanului. Există multe întrebări. Nu vreau să mă lungesc, dar este clar că e nevoie aici de o schimbare de mentalități. Mulțumesc foarte mult, Damir Matelar, vicepreședinte al Comisiei Mediu și Conservarea Naturii din Croația. Președinte, uh, Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije Mulțumesc, domnule președinte. Croația este cel mai nou membru al Uniunii Europene. Noi am adoptat uh, multe norme în uh, materie de mediu recent, iar acestea reglementează și uh, emisiile de gaze cu efecte de seră la capitolul unei cu emisii scăzute de carbon, e bine, Croația se încadrează în cadrul Uniunii Europene, de aceea Ministerul Mediului din Republica Croația a adoptat o serie de măsuri pentru îndeplinirea acestora. Avem un plan de acțiune pentru perioada până în 2030, care va fi adoptat până la sfârșitul anului. Scopul acestuia este să scadă dramatic emisiile de gaze cu efecte de seră până în 2050. Croația înțelege foarte bine faptul că e vorba de un proces care trebuie adaptat și că e nevoie de multe resurse. Este de asemenea un subiect care acoperă foarte multe sectoare, agricultură și silvicultură, energie și așa mai departe. Croația a luat act și de faptul că foarte um, multe părți interesate sunt uh, um, implicate în această concepere a legilor. Nu dorim ca aceste măsuri să însemne costuri mai mari pentru companii, pentru întreprinderi. Am urmat, am încercat să urmăm o astfel de abordare echilibrată și am încercat de asemenea să ținem cont și de aspectul locurilor de muncă, care este foarte important în Croația. Acum o reprezentantă, o altă reprezentantă a Croației, doamna Șuica. Bună ziua! Mă nume, mă, și eu reprezint uh, Croația și sprijin cele spuse de colegul meu. Adesea, în Parlament se discută aceste subiecte legate de schimbările climatice. Vreau să mulțumesc pentru organizarea acestei uh, reuniuni, apreciez și prezența domnului comisar Adinaori, însă am fost cumva preocupată de preocuparea domnului Brunix, care a arătat uh, o serie de grafice uh, care ne-au uh, arătat o imagine foarte îngrijorătoare în Uniunea Europeană, în mai multe state membre ale sale. Uneori, frontierele Uniunii Europene nu reprezintă un obstacol, mai ales când e vorba de uh, emisii de gaze nocive și este un lucru foarte îngrijorător. Protecția mediului, politici în acest sens, se fac la nivel local, regional uh, și național. Mai există și directive europene și așteptăm cu interes și un acord la Paris ținem cont și de relațiile cu uh, Statele Unite, China, India, de faptul că acestea nu doresc obiective obligatorii și că Uniunea Europeană, ca lider în acest domeniu, și-a dori atingerea unor astfel de obiective. Este vorba așadar de un tablou foarte complicat. Mă întreb așadar cum am putea să asigurăm o punere în aplicare corectă a acestor uh, um, obiective aici și cum am putea să existe o abordare mai coerentă în statele membre, dar și în afara lor, în perspectiva 2015, dar și în viitor. Există în Uniunea Europeană 28 de situații de mediu foarte diferite. Dați-mi voie să vă prezint un exemplu um, de transfer de deșeuri dintr-un stat terț în um, statul, um, într-un stat membru. De exemplu, um, deșeuri aruncate în Albania ajung aduse de curenți în, în Croația, în Marea Adriatică. E o problemă pe care o prezint. Aș putea să continu, dar nu mă voi lungi. Mulțumim. Acum domnul Leroy, care este membru al uh, Adunării Naționale din Franța. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, da, aș vrea să, re, să reiau și eu câteva subiecte menționate în această după-amiază. În, în primul rând, legea tranziției energetice, pe care o discutăm în acest moment în cadrul Parlamentului francez. Aceasta se um, combină foarte bine cu Uh, dezbaterea de astăzi și care pune și ea problema finanțării. Desigur, cu toții suntem ambițioși în perspectiva Paris, avem cu toții o serie de reglementări uh, naționale, facem alegeri politice care au un cost și mm, ajungem uh, după aceea în imposibilitatea de a le pune în aplicare pentru că suntem îngrădiți de acești faimoși 3%. Știți că uh, da, mai, mai uh, adineaori s-a discutat uh, um, finanțarea și rolul ministrilor de finanțe în acest uh, domeniu, pentru că trebuie să fim sinceri, totul ține de bani. Fără bani, tot ce discutăm astăzi nu este decât un catalog de ambiții care nu dispun de resurse. Apoi, vreau să vorbesc cu domnul comisar, atunci când s-a adoptat bugetul 2014-2019, s-au uh, luat măsuri în care uh, se acordau 20% dintre creditele europene pentru o măsuri de acțiune climatică. Dorim așadar uh, niște lămuriri foarte clare în ceea ce privește utilizarea acestor credite, pentru că sunt până la urmă resurse foarte importante, bani mulți. De asemenea, aș vrea să discut cu Agenția pentru Mediu și discutarea problemei amprentei de carbon alături de celelalte uh, Um, subiecte și să facem o, o um, distinție între emisii și amprentă de carbon. Rezultatele au fost foarte negative pentru Franța, pentru că am depășit um, obligațiile noastre de la Kyoto prin, uh, cadrul, prin aceste metode de calcul. Cred că trebuie de asemenea să mai discutăm uh, încă o problemă care a mai fost menționată astfel, o serie de delocalizări, de transferuri ale um, deșeurilor, așa cum a menționat și colegul din România. De asemenea, aș dori să mă refer la ce a spus Fabian Keller, colega mea, în ceea ce privește importanța rolului parlamentul, parlamentelor asupra acestui uh, subiect care are o influență extremă asupra uh, calității vieții um, cetățenilor. Mulțumim foarte mult. Acum doamna Maria Luiz Vaio, care este portător de cuvânt al Comisiei privind schimbările climatice din Corungasul din Spania. Mulțumesc, domnule președinte. Dorim să mulțumim, mulțumim să uh, încurajăm o societate durabilă cu emisii um, scăzute de carbon și în acest sens eficiența energetică trebuie să funcționeze, utilizarea um, resurselor um, regenerabile, dar cea mai bună energie este cea care nu este consumată. Vreau să spun de asemenea că este esențial ca aceste măsuri despre care le discutăm să fie puse în aplicare, așa cum uh, a dispus și Consiliul European. Acestea sunt esențiale pentru ca Europa să avanseze în Uniunea Energetică și pentru a ne permite mai, multe, mai multă securitate în aprovizionare și mai, mai mare utilizare a energiilor uh, regenerabile. Vreau să spun că aceste lucruri sunt esențiale pentru um, Spania, care se află în peninsula iberică și care reprezintă, de fapt, o insulă energetică. Este de asemenea nevoie ca lupta împotriva schimbărilor climatice să implice o cooperare o cooperare între sistemul privat și cel public. În Spania am uh, creat grupul pentru creștere verde care implică întreprinderile în cercetarea și în noile tehnologii și implică întreprinderile și în reducerea emisiilor. De asemenea, avem o provocare uh, importantă care nu vizează doar guvernele și sectoarele publice, ci toți locuitorii planetei și de aceea cred că e nevoie să se organizeze campanii de conștientizare și de schimbare a obiceiurilor um, care să țintească toți uh, cetățenii, mai ales când e vorba de mobilitate și de eficiență energetică. Atât. Mulțumesc. Thank you very much. And now... Mulțumesc. Domnul, domnul Chisteș, membru al uh, Comisiei uh, pentru Industria Alimentară din Parlamentul României. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să mă refer la un aspect care a fost amintit și în prima sesiune, pe care îl consider deosebit de important și colegul meu, Motoc, l-a amintit. Este vorba de transferul tehnologiilor poluante de la statele dezvoltate la cele mai puțin dezvoltate nu numai în interiorul Uniunii Europene, ci și în exterior. Cum procedăm și controlăm aceste transferuri de tehnologie? De asemenea, aș dori un rol mai important al Comisiei Europene în verificarea și controlul acestor transferuri și, de ce nu, o implicare mai activă a parlamentelor țărilor membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește controlul parlamentar. Mă refer la cele patru industrii, de care mă ocup în, și în Parlamentul României. Este vorba de industria chimică, prelucrarea lemnului, agricultură și industria energetică ca și parte acestor, să spunem, industrii. De aceea Europa inovativă nu trebuie să însemne doar transfer de tehnologie poluantă sau relocare către țările mai puțin dezvoltate – S-a amintit și vreau să pun pe această cale o întrebare Agenției Europene de Mediu dacă se are în vedere uh, realizarea până la urmă a unui regulament în care privește transferul sau înlocuirea unor astfel de tehnologii. Mulțumesc. Thank you very much. And now, Madame Melior. Mulțumim. Acum, doamna Melior. Mulțumesc, domnule președinte. Încercăm așadar să evităm emisiile de uh, gaze care dăunează climei. Însă trebuie să ținem uh, cont și de alte probleme, cum ar fi uh, cele legate de Natura 2000 sau probleme legate de industria sau de silvicultură. Însă s-ar putea ca în, pentru în anumite cazuri să fie prea târziu să intervenim. Avem de asemenea o, o de a face cu cantități mari de emisii în sectorul alimentației. Vorbim aici despre cantități importante care intră în circuit fără să aibă vreo utilitate. Ce am putea face pentru reducerea acestora, mai ales în sectorul agricol? Mulțumesc. Un reprezentant din țările de jos acum. O reprezentantă. Doamna Gheghere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru tot ce au spus uh, și pentru sprijinul uh, unei um, politici ambițioase în acest sens în europeană și noi considerăm că politica trebuie să fie eficientă, eficace și coerentă și aici aș dori să mă concentrez pe nevoia unei uh, Europe care să consume eficient resursele și la una care să facă tranziția către o economie circulară, E vorba de vremuri foarte grele, populația lumii crește ma- foarte rapid, mai ales în uh, statele în curs de dezvoltare și există, bineînțeles, și aspecte negative. În uh, deceniile care urmează, resursele de uh, Uh, materii prime naturale vor uh, scădea mult, ceea ce va duce la o creștere a prețurilor. Apare așadar problema securității aprovizionării și, de asemenea, asupra unor uh, efecte negative de neacceptat asupra planetei. Deci e nevoie să um, se ia măsuri în întreaga lume și în special în Europa. De aceea, economia circulară reprezintă o chestiune prioritară pentru uh, Camera Reprezentanților din țările de jos. E o veste bună că um, această economie reprezintă și o serie de posibilități, de noi oportunități pentru Uniunea Europeană, care um, poate să sprijine companiile din Uniunea Europeană și uh, poate să creeze um, locuri de muncă, ne poate ajuta să rezolvăm problema unui șomaj mare, cu care ne confruntăm în acest moment în, uh, pe continentul nostru, mai ales în rândul tinerilor. Este vorba așadar despre o Europa competitivă, sigură, curată, ecologică. Ca mulți alți colegi, uh, uh, vreau să vă spun că și eu am fost foarte dezamăgită de retragerea pachetului privind economia circulară și îndemn Comisia să vină cu un plan ambițios, cel puțin până la sfârșitul acestul an. Ultima observație pe care aș face este că Parlamentul uh, olandez va continua să se aplece cu atenție asupra acestei tranziții urgente, uh, iar în timpul președinției noastre, economia circulară va apărea um, în um, prioritățile noastre pentru prima jumătate a lui 2016. O să vă informăm în acest sens uh, cât se poate de repede și abia așteptăm să vă primim la Haga anul viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Iar acum domnul Ryan Carlos din Malta, membru al Comisiei pentru Mediu și Planificare. Mulțumesc, aș dori să încep prin a-l saluta pe comisarul Vela. Aș dori să vorbesc despre uh, diferențele dintre diferitele state membre. Uh, mai ales când e vorba de criterii. În raportul uh, referitor la reciclarea deșeurilor municipale apar diferențe între statele care s-au descurcat cel mai bine și cele care s-au cel mai rău și diferența este de undeva la 50%, adică foarte mult dacă ținem cont de faptul că e vorba doar de state membre ale Uniunii Europene. Eu consider că Comisia Europeană ar trebui să ia măsuri în acest sens. Adică trebuie să fie proactivă pentru ca toate statele membre să facă progrese. Dacă Uniunea Europeană vrea să facă progrese ca un ansamblu, ca o uniune ce este. Apoi, aș dori să vă vorbesc despre utilizarea apei. Este foarte îngrijorător faptul că um, Uh, în acest raport al uh, Agenției Europene pentru Mediu se dezvăluie situația concretă și asta îi ajută pe lider să înțeleagă acest lucru. Îmi dau seama că s-a pus un accent uh, de către Agenția Europeană pentru Mediu asupra faptului că în sudul Europei problema apei este mai gravă de aceea, aș avea următoarea întrebare pentru comisar. Nu considerați că Comisia ar trebui să adopte o strategie care să fie mai eficientă, în special pentru sudul Europei? în ceea ce privește apa, ne dăm seama de ce apar mai multe probleme în sud din cauza climei și a temperaturilor, apare problema penuriei de apă, ceea ce îngreunează viața agricultorilor din această parte a Europei. Aș dori așadar să știu dacă comisarul consideră că ar trebui să fie măsuri specifice pentru această um, regiune. Mulțumesc! Urmează domnul Jean-Yves Lecomte din Franța membru al Comisiei pentru Afaceri Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea patru întrebări. Prima. Se observă că Uniunea Europeană emite 10% dintre uh, uh, gazele cu efecte de seră, dar că reprezintă uh, 26% din PIB-ul mondial. Așadar, apare problema transferurilor către alte state. Până la urmă, avem un model de urmat pentru alte state care ar trebui să-și reducă și ele emisiile de gaze cu efecte de seră. Intervin asupra acestui punct pentru că Uniunea Europeană reprezintă prima economie mondială și trebuie să se folosească de acest lucru în cadrul negocierilor privind clima producția, transportul um, nu sunt uh, evaluate atunci când uh, se pune problema circulației bunurilor, amprenta lor de mediu nu este luată deloc în considerare pe uh, piețele publice. Trebuie să lucrăm uh, cu norme în sectorul transporturilor pentru a se ține cont de acest lucru în cadrul schimburilor mondiale, pentru a se evita tot ce am vorbit despre um, transferurile de deșeuri. De asemenea, un raport al Comisiei de anul trecut a spus că în 2012 au făcut 120 de miliarde subvenții uh, pentru energie în Uniunea Europeană, însă o mare parte din acestea se duceau către cărbune. Așadar, se, se subvenționează um, astfel de energie încă în multe state membre, lucru care este îngrijorător. Trebuie de asemenea să vorbim și despre posibilitatea statelor membre de a-și uh, îndeplini angajamentele pentru că o mare parte a situației din viitor depinde și de comportamentul întreprinderilor, în special al întreprinderilor multinaționale, lucru care nu stă în controlul statelor și atunci, eh, în acest context, trebuie să vedem cum să facem eh, ca statele membre să-și îndeplinească cu adevărat eh, obiectivele. Dacă vrem să se mențină această normă de 2, de 2 grade, va trebui totuși să uh, ne, să fim mai ambițioși, să mergem mai departe până în anul 2050 și pentru că acum avem și um, um, alții reprezentanții parlamentelor naționale. Mă întreb dacă nu cumva la nivelul naț- parlamentelor naționale ar trebui noi să ne fixăm niște obiective mai ambițioase pentru 2050. Mulțumesc. Acum Miguel Hidalgo, uh, membru al Senatului Spaniol. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, pentru participarea la aceste dezbatere a parlamentarilor naționale, apoi îndeplinirea obiectivelor de luptă împotriva schimbărilor climatice, pe lângă faptul că este uh, inevitabil, reprezintă o oportunitate pentru construirea unei noi economii, adică să producem cu mai puțină energie și cu energii regenerabile, cu, să introducem uh, tehnologii ecologice și în plus putem să dezvoltăm noi uh, activități uh, economice, ce, va va duce la o creștere a competitivității întreprinderilor noastre. Dar trebuie să accentuăm o serie de lucruri și eu aș dori să intervin în acest sens. Cred că trebuie să existe modele coerente în toate statele membre. Trebuie să extindem aplicarea noilor tehnologii în toate statele și dau exemplu statului meu, Spania, unde um, suntem cumva în avangarda energiilor um, regenerabile pentru a uh, nătura anumite um, obstacole când e vorba de biomasă, de exemplu. Este un model de dezvoltare care mă preocupă. Trebuie să se evite dezechilibri între diferitele regiuni ale Europei, pentru că Europa nu reprezintă doar Europa centrală. Există zone mai dezvoltate care pot să ajungă să fie și mai dezvoltate, în timp ce altele s-ar putea să rămână în urmă, să fie chiar mai subdezvoltate decât sunt acum. Apoi, am vrea să exprimăm preocuparea noastră legată de retragerea pachetului privind economia circulară. Comisarul Vela a spus că uh, va mm, uh, lua măsuri în acest sens, dar am vrea să știm mai concret care sunt planurile Comisiei în acest sens și termenele. Apoi, în ceea ce privește celelalte subiecte, cred că ar trebui să se um, insiste pe planurile de adaptare la efectele schimbărilor climatice, pentru că există anumite state care au uh, situații de risc uh, speciale, este și cazul Spaniei, coasta reprezintă o zonă vulnerabilă, există riscul unor catastrofe naturale grave, de asemenea și în mediul rural s-ar putea să apară mari schimbări și aș dori de asemenea să spun că este vorba aici de o posibilitate, de oportunitate foarte bună pentru ca Europa să uh, ajungă la un echilibru mai mare între teritoriile sale și aici uh, vreau să-mi exprim preocuparea um, pentru o regiune rurală cum este Galicia și, în general, pentru Europa rurală. Trebuie Uh, să se țină cont de anumite populații care au fost tratate nedrept, uh, anum, să, se, să ne asigurăm că anumite zone sunt tratate așa cum trebuie. Mulțumim. Grazie, Presidente. Comisariu Ovella, anch'io. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am și eu câteva întrebări. Ultimul raport pe care realizează Parlamentul privitor la monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene și ne spune că sunt mari întârzieri, mai ales în ce privește transpunerea legislației în materie de mediu. În 2013 sunt mai mult de 168 de proceduri deschise pentru întârziere. Iată că statele membre întâmpină greutăți, așadar, în aplicarea, în transpunerea în practică a legislației europene. E clar un motiv de preocupare. Eu fac parte din Comisia pentru Petiția Parlamentului European. Iată, uh, sunt uh, numeroase petițiile pe care le primim uh, pe probleme de mediu. Aici aș avea și o întrebare punctuală, și anume, domnule comisar, în ce mod credeți că se poate îmbunătăți participarea cetățenilor în gestionarea teritoriului? Pentru că adesea ne parvin semnale că există probleme în acest sens. Apoi, în ce privește impozitarea, am vorbit de impozitare pe probleme de mediu. E sigur un pas înainte foarte bun. Probabil că aici, în Parlamentul European, poate nu e cunoscută uh, bine acest domeniu, dar e o pârghie pe care, de care trebuie să ne utilizăm. Deci uh, e vorba de impozitare pentru consumul de energie, consumul de resurse. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere uh, aici și apoi vă mai întreb dacă aveți intenția de a uh, defini clar și precis instrumentul amprente ecologice în viitor apropiat. Și o ultimă întrebare privitoare la planul Juncker și fondul pentru investiții strategice. Dumneavoastră considerați că toate proiectele care vor fi finanțate uh, trebuie să fie ecologice, verzi, durabile, că din păcate există deja o listă cu proiecte care încă utilizează uh, sursele de uh, combustibil fosil. Mulțumesc! Lituania with... Mulțumesc și acum mergem în Lituania cu domnul Balcis, care este membru al uh, Comisiei pentru Afaceri Europene și Protecția Mediului. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, vorbim despre eficiență astăzi și știm cu toții că eficiența este uh, cel mai bun combustibil, pentru că îl găsim din belciug în toate țările. Deci eficiența este soluția pentru a uh, reduce gazele cu efect de seră, reducând cererea și sursele cele mai poluante, uh, țițeiul, gazele naturale. Oamenii de știință ne spun că prin creșterea eficienței doar cu 1% putem uh, scădea utilizarea carburanților fosili cu 2,6%. Cu obiective bine țintite, putem ușor să fim independenți de uh, bunăvoința domnului Putin și a Gazpromului în fiecare dimineață. Uh, cu măsuri pentru eficiență putem crea până la 4 de milioane de locuri de muncă în sectorul eficienței în, următoarele, în următorii zeci de ani și trebuie să profităm de această șansă, dar avem o problemă, dragi colegi, pentru că avem nevoie de o clară prioritizare a politicilor. Ce Europa ne dorim? Cu eficiență și emisii reduse sau cu combustibilul fosile și din ce în ce mai mare creștere pentru resursele energetice, uh, cerere de surse, resurse energetice. Aici e nevoie de leadership politic. În probleme cum ar fi uh, gazul de șist în Uniunea Europeană. Cred că Comisia a pierdut bătălia în fața lobbyiștilor energetici uh, în domeniul gazelor, cu, gazelor de șist care vor duce la mai mari uh, emisii de metan, de gaz de metan, care sunt mai periculoase decât dioxidul de carbon, după cum știți. Deci avem nevoie de mai mari eforturi pentru a coopera între Parlamentul European, Parlamentele Naționale și guvernele. Dacă chiar dorim ca în următorii 20 de ani să putem fi numiți o societate eficientă și cu emisii de carbon uh, reduse. Mulțumesc și acum Portugalia, Antonio Ramos Prieto, membru al Comisiei de Mediu. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că o Europa mai eficientă și cu o economie cu consum redus de dioxid de carbon este fundamentală pentru viitorul nostru și e fundamental să continuăm investițiile în tehnologii ecologice cu zero emisii de carbon. Dar când vorbim de eficiență energetică, trebuie vorbit și de eficiență în modul în care sunt utilizate resursele hidrografice, după cum spunea uh, domnul comisar. Aici trebuie să uh, jucăm un rol important în sensul că trebuie uh, să spunem tinerilor noștri, copiilor, că apa nu provine din, uh, de la robinet, ci este un ciclu întreg al apei în natură, care trebuie cunoscut și trebuie protejat. E la fel ca energia. Energia nu <laughs> se naște direct din becul electric, ci este un ciclu întreg uh, care face ca curentul electric să ajungă la veioza din dormitoarele noastre. Deci, în acest context, Europa trebuie să continue investițiile să uh, insiste pe politicile de inovare, cercetarea, noile energii curate. Uh, și acum o întrebare pentru președintele agenției și pentru comisar. Domnile lor s-au referit la faptul că trebuie știut dacă merită să punem în aplicare politicile structurale și când anume va fi o dimensiune structurală a politicilor noastre, o dimensiune transversală lipsește uh, a politicilor uh, care să combată schimbările climatice. Deci va fi important să avem uh, o dimensiune transversală în fondurile comunitare cu acest aspect. Întrebarea mea ar fi următoarea Sigur, suntem cu toții de acord, politicile de adaptare, de atenuare sunt importante. Însă, ce crede uh, Comisia în legătură cu acest rol transversal al schimbărilor climatice și politicile care trebuie să le combată? Poate trebuie să ne gândim la această problemă și în acordul TTIP cu Statele Unite. Nu, nu știm uh, care vor fi consecințele acestui uh, tratat în Europa nu s-a vorbit destul despre aceste consecințe. Va exista un acord de la Paris, dar acordul acesta nu se va referi la TTIP? Mă îngrijorează această situație și cred că pe toată lumea ar trebui să o îngrijoreze. Mulțumesc și acum domnul Untersteller. Dar rog vorbitorii să respecte cele două minute alocate pentru că suntem în întârziere. Mulțumesc Domnule președinte, ați vorbit de eficiența utilizării resurselor și de importanța sa crescândă pe viitor și sunt de acord că Într-adevăr, noi depindem de importuri de materii prime în numeroase domenii în Uniunea Europeană. Însă, totuși, ne dăm seama că s-au făcut și progrese în ce privește aceste importuri de materii prime deși avem o serie întreagă de sectoare în care se înregistrează această dependență și mai sunt multe de făcut. De exemplu, plecând de la o tonă de minerale de aur, putem obține doar un gram de aur pur. Uh, iată, nu uh, se ține cont de aurul care poate fi obținut din uh, telefoanele mobile. Uh, învechite. Iată, facem prea puțin în Europa în ce privește reciclarea materiilor prime, dar și materiilor secundare. Acesta trebuie promovat și încurajat și de aceea uh, e important ca Uniunea Europeană să pună mai mult accentul pe reciclare și să impulsioneze statele membre să dezvolte și tehnologiile necesare uh, și să existe și cadrul juridic necesar, de exemplu directiva eco-concepției, ca aceste materii prime uh, să fie mai ușor de utilizat în, uh, uh, în uh, ce privește realizarea de noi aparate din reciclare. Um, sper ca pe viitor să se pună mai mult accentul pe, pe recuperare, pe reciclare, pe materiile prime și materiile secundare. Și acum, uh, pentru domnul director al Agenției de Mediu, da, aveți dreptate, s-au făcut progrese în, în uh, mediu, dar în ce privește elementele, poate nu s-au făcut destule. Când uh, văd care sunt condiționalitățile la nivelul Uniunii Europene, bun, într-adevăr sunt niște norme care trebuie respectate, dar nu credeți că poate trebuie să ne referim și la aspectul legat de comercializare, nu doar la ce v-ați oprit dumneavoastră ca aceste tehnologii end of pipe, care se nume, cum se numesc la ora actuală, să nu ne pună probleme de nedepășit. Mulțumesc uh, următoarea vorbitoare din țările de jos. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Se vorbește mult de planul Juncker, se vorbește de locuri de muncă durabile, de crearea de locuri de muncă durabile, însă uh, Haideți să vedem despre ce vorbim. Dacă vorbim de locuințe durabile, costul lor este încă mult prea ridicat. Uh, eu sunt convins că e posibil să avem locuințe neutre la nivel energetic în ce privește consumul, însă problema e că trebuie să creăm locuri de muncă și nu se știe cine le va crea. Uh, și domnului director al Agenției de Mediu, nu credeți, domnule, că trebuie să facem alegeri clare? Pentru că atunci când ne referim la mediu, putem să ne referim la multe lucruri. Uh, mă gândesc la vacile de lapte. Dacă vrem să eliminăm emisiile de metan, atunci înseamnă că vacile nu mai pot paște, nu mai pot mânca iarbă. Ce facem? Ne bazăm pe soia? Uh, s-a vorbit de 30% de nivelul de emisii de amoniac în Europa, dar ce, ce se întâmplă? Vă puteți închipui o Europa fără vaci pe pășunile alpine? Ce veți face cu turismul? Uh, există alegeri de, care trebuie făcute, de asta e vorba, domnule director. Mulțumesc. Și acum uh, următoarea vorbitoare din Belgia, doamna Gerkens. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că vedem aici, în această discuție, care e problema. În uh, legătură cu mediu, cu clima, dimensiunea de mediu e doar o consecință. Uh, problema e dezvoltarea economică, modul în care este ea dezvoltată și orientată ca să se poată diminua consumul de energie, de materii prime, astfel încât să putem respecta și angajamentele pe care le-am asumat, dar și ca să putem uh, scădea costurile de producție eu cred că Agenția Europeană are și ea cifre mai actuale, însă oricum vedem o progresie a costurilor legată de consumul de energie și de consumul de materii prime, care e mult mai însemnată decât uh, sporirea costurilor legată de evoluția salariilor. Dar întotdeauna se ține același discurs, mai ales uh, de la Comisia Europeană, că trebuie să scădem salariile angajaților, însă putem face o reorientare Uh, posibilă dacă ne concentrăm asupra energiei și materiilor prime. Deci, uh, iată, să pariem pe această economie circulară, să mizăm pe economia verde. Nu Dumneavoastră spuneți că ea creează mai multe locuri de muncă decât alte resurse, de, uh, decât alte domenii economice care au fost mult mai afectate de criză. Și pe aceeași linie doresc să vă atrag atenția asupra necesității la nivelul Comisiei Europene, dar și al statelor membre, că dacă vorbim de Europa, asta înseamnă și statele membre. Deci, nevoia de a avea instrumente de reglementare a schimburilor economice, pentru că dacă se face o liberalizare totală a comerțului și a schimburilor, dar fără uh, niște criterii care trebuie respectate pe plan extern ca, uh, care să fie aceleași ca cele pe plan intern în ce privește consumul de energie, de materii prime, atunci poziția noastră e afectată și se uh, autorizează tocmai aceste relocări care ne omoară economia și nu ne permit să ne atingem obiectivele. Uh, bun. Apoi, trebuie ca la sfârșitul acestei reuniuni să avem uh, o declarație, fie ea succintă, uh, simplă, dar să avem o, o declarație pe care să o prezentăm Parlamentelor Naționale. Mulțumesc! Acum domnul Lajos Kepli din Ungaria. Köszönöm a lehetőséget. Globálisan a legnagyobb kihívás nyilvánvaló, hogy ma háború elleni küzdelem Mulțumesc foarte mult! Principala provocare pe plan internațional cu care ne confruntăm astăzi este războiul pentru acapararea de resurse de resurse ecologice care duc și la crearea de valuri migratorii pe care le resimțim și pe teritoriul nostru și bătălia se poartă pe mai multe fronturi. Și atunci trebuie să avem o adevărată diplomație în domeniul mediului. În Ungaria am făcut multe progrese. În 2012 uh, s-au redus cu 36% emisiile noastre în comparație cu nivelul anului 1990, mulțumită reformării aparatului nostru industrial. Concomitent, avem nevoie de investiții. Investiții astfel încât economia noastră să fie mai inteligentă în domeniul energetic. E nevoie de noi structuri, infrastructuri energetice care pe termen lung să ne permite să avem un consum durabil de materii prime și să mențină bunăstarea societăților noastre. Investițiile de acest gen au început în țara mea și ele sunt atât de utile. Avem o problemă și globală, pentru că, într-adevăr, provocările de ordin energetic uh, sunt din ce în ce mai mult evocate de cetățenii noștri sectoarele din industria noastră sunt deseori supuse anumitor riscuri și pericole de lipsă de competitivitate și așa mai departe, mai ales la export. Să vedem asta și la Paris. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, dau cuvântul uh, vorbitorilor noștri din uh, prezidiu. Alți cinci colegi au cerut cuvântul, însă oferim prioritate membrilor de la Parlamentele Naționale Domnul Brunix, vă rog. O să fiu foarte concis, o să încerc și să nu ating toate problemele. Anumite persoane au spus că Europa reprezintă din ce în ce mai puțin în lumea astăzi și de ce să fim noi mai ambițioși uh, în aceste politici. Eu cred că dacă ai politici bune, ambițioase, bine implementate este o condiție fundamentală asta pentru a te prezenta cu fruntea sus la negocierile internaționale. O altă chestiune ridicată aici e vorba de acea cursă uh, <clears throat> către uh, obținerea de profituri cu orice preț prin transferuri de tehnologie poluante către țări mai uh, sărace această cursă păguboasă a făcut obiectul multor studii și ea nu e bazată pe legislația de mediu, ci ea vine din uh, măsuri legate de piață, de măsuri sociale și așa mai departe. Uh, în anumite situații, costul energiei joacă un, uh, un rol, însă de multe ori companiile își mută uh, activitățile de producție pe baza unui calcul simplu al costurilor și nu bazat pe o interpretare a legislației de mediu într-o țară sau alta. Și așa stă situația, de fapt. În ce privește așa, acea viață la țară inteligentă și producții de energie locale, inteligente, suntem acum într-o nouă epocă în care avem consumatori, producători care se conectează și alimentează rețelele electrice, prosumatori. Și iată, aceste noi aspecte vor fi abordate în următorul raport care va analiza așadar interacțiunile între legislația de mediu și aceste noi forme de viață. Cât privește Uh, legislația încă o dată uh, și interacțiunile cu costul energiei, costul locului, costul uh, mâinii de lucru și mai departe, de multe ori nu legislația de mediu este cea determinantă atunci când vine vorba de alegerile pe care le fac firmele. Cercetări recente din Regatul Unit arată pentru că fiecare euro investit în legislația de mediu este, reprezintă o investiție pentru societate care se ridică la 3 lire sterline, uh, pentru că există foarte multe beneficii legate de nivelul de trai, de o mai bună performanță, de sănătatea populației. Cât privește acea um, balanță de plăți, diferența dintre importuri și exporturi, externalizări și alte aspecte. Uh, noi, în anumite grafice, am reușit să identificăm acele regiuni care externalizează masiv când vine vorba de folosirea terenului, de energie, de mână de lucru. Deci acest subiect noi l-am abordat direct și fără rețineri, pentru că, într-adevăr, când vine vorba de modul în care se calculează emisiile, da, ele se bazează pe uh, nivelurile naționale de emisii, acel, acel raport triplu C, așa obținem noi informațiile, așa le compilăm. Când vine vorba de risipa de alimente și uh, Natura 2000, părți bune, părți rele, Comisia a făcut un studiu, am contribuit, contribuit și noi la el. și acolo se spune că Natura 2000, această rețea aduce o plus valoare de 2 2, miliarde, 2000 <clears throat> de miliarde uh, când vine vorba de protecția acestor zone naturale și, de fapt, costurile de menținere a acestei rețele se ridică la numai 6 miliarde. Dacă îmi dați un alt exemplu de o astfel de întreprindere care merge așa de bine, uh, vreau să știu și eu cât privește risipa de alimente și așa mai departe. Avem un proiect în curs și încercăm să vedem ce se poate face când vine vorba de risipa alimentară. Transport și mobilitate acum. Și economia noastră este caz că când vine vorba de internalizare, important este să se fixeze prețurile corect, inclusiv prețul poluării și la agenție lucrăm în acest sens. Raportul conține multe aspecte de acest gen. Apoi, uh, un coleg din Spania a vorbit despre importanța de adaptare la aceste probleme de climat. Știți bine că statele membre ar, uh, au datoria de a transmite planurile naționale uh, de luptă împotriva schimbărilor climatice, noi, ca și misiune la agenție, le vom parcurge și vă vom da un feedback. Colegul din Estonia a vorbit despre paradigma eficienței. Eficiența trebuie neapărat să crească. Vorbim mult despre asta în raportul nostru, în rapoartele noastre în general și considerăm că aici ar trebui să ne concentrăm pe trei aspecte în primul rând, partea tehnologică, apoi comportamente și model de business, model de afacere, în tot ce înseamnă producție, deci și afaceri, și apoi al treilea aspect ar fi măsurile publice care pot fi luate pentru a potența câștigurile de eficiență în economie. Mai mulți dintre noastre ați vorbit despre Fondul European pentru Investiții Strategice Există în regulamentul respectiv un articol special dedicat eligibilității. Există cinci aspecte uh, sau cinci criterii de eligibilitate acolo și trei dintre ele ne interesează direct. În primul rând, să fie un proiect inovator, apoi, despre asta vorbim mult, apoi eficiența resurselor, emisii scăzute de dioxid de carbon și apoi protecția capitalului național, promovarea de soluții bazate pe exploatarea naturii, respectarea naturii și vreau să vă spun că dacă dorim să ne îndreptăm spre o economie verde și către soluții bazate pe respectare chipzuită a naturii, este clar că vrei soluții bazate pe natură, dar natura trebuie să fie puternică, solidă. Deci nu poți să spui că vrei soluții bazate pe natură în momentul în care ți-ai propus să distrugi și să exploatezi la sânge această săracă natură. Ultimul aspect, dependența de resurse, resurse critice, rare, greu de găsit și în acest uh, raport uh, care vorbește despre tendințele principale globale, vorbim și despre problemele Europei, pentru că depindem de multe materii prime și resurse care nu sunt la noi în Europa, ci în Brazilia, în China, în Congo și așa mai departe. Deci, deci mai greu de găsit. Deci o vulnerabilitate a economiei europene. Iată de ce vorbim și despre ecoconcepție, ecodesign în raportul nostru. Uh, și vorbim și despre nevoia de a schimba modelul de afaceri care să ne permită să intrăm ca atare în economia circula circulară, apoi uh, sistemele de producție alimentară. Va trebui să facem ceva aici pentru că de producția de hrană va depinde sau nu pariul nostru pentru durabilitate, sustenabilitate noi nu spunem că trebuie să ne lipsim complet de carne, să nu mai mâncăm carne, să nu mai avem vaci, dar trebuie să găsim un echilibru, echilibru și să cartografiem situația. Sunt țări care se descurcă foarte bine și la emisii și au și o agricultură prosperă, altele mai puțin, care atunci trebuie să lucreze mai mult la caracterul durabil al agriculturii și în sfârșit să mai spus ceva. <clears throat> Mă refer la uh, un raport al Băncii Mondiale care vorbește despre lumea a patra. Poate vă interesează acest raport. Uh, se descrie un scenariu uh, plin, cu o lume plină de refugiați, de persoane deplasate din cauza mm, producției alimentare deficitare, din cauza schimbărilor climatice deci e vorba de riscuri și există anumite limite care, dacă sunt depășite, chiar ne duc la aceste riscuri. Mulțumesc foarte mult. Acum de cuvântul Comisiei. Mulțumesc, uh, Giovanni. O să iau uh, câteva întrebări a more ambitious approach and I totally agree with that. Da, unele întrebări uh, se referă la ambiție. Sunt de acord, vrem să fim mai uh, ambițioși la partea de aplicare, nu doar în partea de legislație. Să nu fie doar uh, de o abordare de sus în jos, legiferare sus și aplicare jos. Mai cred că mai degrabă trebuie să ne concentrăm pe ce se întâmplă la nivelele mai de jos, acolo unde trebuie să uh, se facă punere în aplicare. Și când vorbim despre o schimbare de mentalitate, cred că prima astfel de schimbare este aceea de a ne îndrepta către o implementare mai mare. Multă lume s-a referit la transpunerea legislației europene în cea națională și se pare că unele state membre par să creadă că odată ce s-a transpus legislația Uniunii Europene, treaba s-a încheiat. Dar nu așa stau lucrurile, pentru că transpunerea legislației Uniunii nu reprezintă decât începutul procesului. <clears throat> Odată ce se face transpunerea, atunci începe totul și atunci trebuie să înceapă punerea în aplicare. S-a vorbit despre punerea în aplicare și costurile acesteia. Sunt de acord aici cu Hans, pentru că uh, avantajele punerii în aplicare adesea, dacă nu mereu, depășesc costurile, pentru că multă, o mare parte din punere în aplicare, din implementare, mai ales când e vorba de creștere verde, duc la crearea de locuri de muncă. Avem și exemplul economiei circulare, care ne transformă economia într-una mai competitivă. De asemenea, dacă vorbim despre legiferare în domeniul uh, scăderii emisiilor și îmbunătățirii calității aerului, costurile nici nu pot fi comparate în, um, dacă ne gândim la sutele de mii de decese premature uh, și la numărul de cazuri de boli cronice care uh, Uh, trebuie să fie um, în continuare, um, combaterea acestora trebuie să fie finanțată. Așadar, nu se poate face, nici măcar face o astfel de comparație. Apoi, cred că un vorbitor din Croația m-a întrebat uh, cu privire la poziția Chinei și a Statelor Unite. Sunt de acord dacă problema este globală. Nu ne putem aștepta ca un Europeană să o rezolve. Nu, nu putem să vorbim despre un mediu chinezesc, un mediu american, unul european. Există o singură planetă, un singur mediu înconjurător, o singură problemă globală și atunci trebuie și problema să fie globală. Aceasta este tocmai ideea obiectivelor de dezvoltare ale Națiunilor Unite. Da, E adevărat, s-a spus în țară că sunt 28 de situații diferite, 28 de state diferite. Este adevărat. Din păcate, avem așadar 28 de, de state, ceea ce înseamnă 28 de viteze cu care se adoptă și se aplică legislația. Dar problema până la urmă nu este legislația, aceasta este aceeași pentru toți. Și atunci, de ce unele state ajung să îndeplinească obiectivele și, cea, și altele nu. Problema nu e legislația, ci e vorba de capacități ale a respectivului stat membru. Și atunci, de aceea vrem să spunem că vrem să fim mai ambițioși, nu prin scăderea țintelor, nu prin scăderea standardelor, ci să ne păstrăm nivelul de ambiție și mai ales la nivelul punerii în aplicare. Și cum facem acest lucru? Trebuie identificate statele membre care nu își îndeplinesc obiectivele, să aflăm motivele pentru care nu fac acest lucru și după aceea să le ajutăm să le îndeplinească. Cât despre alegeri, opțiuni care fiecare au costul lor, e perfect adevărat. Tocmai despre asta vorbim acum, când discutăm obiectivele durabile ale Națiunilor Unite. Dar nu cred că putem să continuăm așa, să discutăm în gol, trebuie să ne aplecăm asupra problemei punerii în aplicare. Și aici există niște angajamente uh, Uh, pe care Statele Unite și l-au uh, asumat. Era vorba de un anumit procent din uh, venitul național brut. Dacă acesta să crească sau să scadă, discuțiile se, se învârt în jurul acestor procente în acest moment. Am primit o întrebare din partea doamnei Maria Luzivoiu din Spania, care a spus că cea mai bună investiție este cea, care, cea mai bună energie este cea care nu e consumată. Foarte bine spus trebuie să ne gândim că, în primul rând, când e vorba de deșeuri, prioritatea este reciclarea, cât se poate de bine. Dar și mai bine ar fi să se evite crearea de deșeuri, generarea de deșeuri. S-a vorbit și de asemenea și despre risipa alimentară. Se risipește, risipim 30% din mâncare, din alimente. Gândiți-vă, 30% ar trebui să ne gândim la cum să reciclăm aceste deșeuri, ci mai degrabă cum să reducem această risipă, să o evităm. Și în acest sens, trebuie să ne gândim la tot felul de aspecte care ne ajută în acest sens. Când e vorba de ecodesign, vă pot da un exemplu. Un designer de calculatoare și un producător de calculatoare pot să producă un calculator care să Uh, consume cu 10% mai puțină energie. Lucru bun, s-a redus um, consumul de energie de către acel calculator, însă eu, utilizatorul, las calculatorul în priză toată noaptea, ceea ce înseamnă că dublez consumul chiar dacă utilizez um, um un calculator cu un consum scăzut. Bun, designerul a scăzut um, uh, consumul cu 10%, iar eu, consumatorul, am crescut consumul cu 100% ceea ce nu are logică. Colegul din România a pus problema transferurilor de tehnologii poluante și de implicarea parlamentelor în acest sens. Da, este tocmai scopul unor astfel de reuniuni și anume să implicăm parlamentele. Dar apoi, desigur, depinde de guvernele statelor membre, cât de des consultă Parlamentul, cât de mult îl implică. Cât despre populația mondială, demografia, e bine, aceasta va reprezenta în curând una dintre cele mai mari provocări. O să ajungem în curând la 9 miliarde, iar presiunea demografică asupra resurselor de apă, de alimente, de terenuri și așa mai departe va fi enormă. Dacă credem că putem rezolva problemele de mâine cu soluția de astăzi, ne înșelăm. Și Hans are dreptate. Și în rapoartele asupra situației mediului se constată că s-au făcut progrese, dar în viitor lucrurile nu pot rămâne la fel. Provocările vor deveni mai mari, ceea ce înseamnă că și eforturile noastre trebuie să crească. De asemenea, am avut o, o reprezentantă din uh, țările de jos, care a vorbit despre resurse, despre economia circulară și preocuparea retragerii acelor propuneri uh, ale Comisiei. Mm, cred că um, uh, trebuie să ne îngrijorăm mai puțin pentru că noi am retras acest pachet pentru a veni cu o propunere mai ambițioasă. Până în toamnă uh, vom veni cu un pachet privind deșeurile revizuit, unul mai ambițios. Vă pot da câteva exemple. Când vorbim despre deșeuri, nu se vorbește decât despre sfârșitul ciclului de viață al unui produs, dar e o abordare greșită. Trebuie ca um, perspectiva să cuprindă și etapele anterioare, încă de la producție, încă de la extracția materiilor prime. Uh, trebuie să ne gândim la întreg ciclul. Um, deșeurile au loc, se, produc, se generează și în timpul designului acestui, acestor produse. Dacă eu pot să produc o sigla asta cu 10%, 5% mai puțin plastic, îndeplinind în același timp obiectivul ca recipientul să conțină o jumătate de litru de apă sau cât o fi, ei bine, acest lucru înseamnă că se elimină mai multe uh, um, deșeuri și se, part- se implică și partea de producție, nu doar partea de consum. Cât despre delegații olandezi, trebuie spus că uh, se pare că subiectul um, economiei circulare uh, se dorește a fi inclus în agenda președinției olandeze, lucru pe, pe care sprijin pe deplin. Apoi, în ceea ce privește observațiile colegului maltez referitoare la apă, e adevărat că este o problemă mare, mai ales în sectorul agricol. 70% dintre resursele de apă, până la urmă, sunt utilizate în agricultură. Există, după cum știți, fonduri puse la dispoziția statelor dacă doresc să-și uh, îmbunătățească situația apei, ca să poată să facă acest lucru și există și o serie de programe de gestionare a apelor care ne-au fost prezentate de mai multe statele membre cu care lucrăm îndeaproape, în colaborare strânsă, pentru îmbunătățirea situației. Apoi, în ceea ce privește eficiența uh, resurselor, chiar și economia mm, circulară E bine, aceasta va contribui atât la, eficient, la utilizarea resurselor eficientă, cât și la reducerea resurselor, resurs, emisiilor. De asemenea, implicarea populației. Am spus că cetățenii ar putea să fie foarte uh, implicați, ar putea să fie chiar gardienii legislației statelor membre, pentru că dacă statul membru uh, nu pune în aplicare nicio legislație, nu își îndeplinește țintele privind calitatea aerului, um, standardele în domeniul apei, atunci m-aș aștepta ca cetățenii să um, denunțe aceste lucruri. De asemenea, în ceea ce privește planul lui Juncker, da, ne asigurăm prin acesta că toate proiectele să fie durabile și verzi. Sunt perfect de acord că eficiența este cel mai bun combustibil. Cât despre opțiunile statelor membre, dacă um, folosesc um, gaze naturale, petrol, gaze de șist, E bine, deocamdată această marjă de discreție se află la nivelul statelor membre. Noi venim doar cu linii directoare. Dacă un stat membru hotărăște să facă explorări în domeniul gazelor naturale sau să facă forări pentru petrol, decizia lor, dar trebuie să facă acest lucru în, încadrându-se în criteriile noastre. Că despre ecodesign, în general, ori E vorba de ecodesign din punct de vedere al energiei, adică care să contribuie la o eficientizare a energiei, dar mai este vorba și de utilizare eficientă a materiilor prime. Și aici um, comercializarea materiilor uh, pe piață și aici avem um, propuneri ambițioase legate de materiale care să fie reciclate deci, un lucru care ne va interesa va fi crearea unei piețe pentru materialele reciclate. În, în rest, sunt de acord că e foarte important să se pună accentul pe uh, orașele inteligente, iar în ceea ce privește eficiența resurselor, uh, trebuie să fim de acord că nu put, noi nu putem să fim uh, competitivi neapărat uh, prin uh, salarii mai scăzute. Nu putem să avem același nivel de salarii pentru europeni ca pentru asiatici, de exemplu, și atunci trebuie să fim competitivi, să încercăm să fim competitivi printr-o utilizare mai eficientă a resurselor. S-a vorbit de asemenea despre această strămutare din cauza sărăciei, din cauza motivelor ecologice și mai departe. Și tocmai de aceea s-au adoptat uh, obiectivele de durabile ale Națiunilor Unite pentru a încerca să se oprească această migrație, această strămutare din cauza acestor motive. Mulțumesc! Mulțumesc, Carmelo. Vreau să mulțumesc interpreților pentru că au rămas mai multă vreme. Înainte de a încheia, vă reamintesc că va fi un cocktail care va avea loc în afara sălii. O ocazie bună să ne continuăm discuțiile și la nivel neoficial. Îmi pare rău că încheiem așa brusc, dar am depășit timpul. Mulțumesc!